Right, good, uh, good afternoon everybody. Bună ziua tuturor. O să încep acum pentru că am câteva anunțuri de făcut și sper că uh, câteva amendamente o să mai apară. Știu că este greu lunea când călătorim cu toții. În primul rând, uh, primul uh, punct, să adoptăm ordine. nu văd niciun fel de uh, obiecție, așa încât uh, Ordinea de zi este adoptată. În al doilea, la al doilea punct, comunicarea ale președintei. În primul rând, uh, această întâlnire este transmisă pe uh, internet, așa încât în momentul în care porniți microfonul, atunci uh, camera se va focaliza pe dumneavoastră și când stingeți microfonul, camera nu va mai fi centrată pe dumneavoastră deci, automat, dacă sunteți așezat, camera vă va focaliza. Următorul anunț pe care vreau să-l fac este votul cu privind uh, uh directiva uh, se uh, amână până 20, pe 27 aprilie dimineața. Asta pentru a permite mai mult timp pentru negocierea uh, compromisurilor și înțelegeți uh, Comisia Jurii, care este asociată cu uh, acest dosar potrivit regulilor 50. Uh, o să amâne și uh, ei uh, acest vot, dar nu au uh, uh hotărât încă. După amiază pe 14 aprilie va avea loc o audiere în legătură cu situația uh, din Grecia. Detalii legate de această audiere vor fi distribuite membrilor uh, de îndată ce acest lucru va fi posibil. De asemenea, avem o întâlnire uh, extraordinară pe 19 aprilie la Strasburg unde domnul Papadimos vicepreședinte la BCE va prezenta uh, raportul uh, pentru uh, 2009. Apoi există două întrebări orale și propuneri de rezoluție care sunt programate a fi adoptate de către Comisie pe aprilie, pe prim, următoarele teme. Primul, uh, regulamentul uh, de ex, exceptare în bloc a autovehiculor și apoi al doilea Uh, guvernarea, guvernanța economică, guvernanța uh, euro în contextul uh, strategiei Europa 2020. Detaliile vor fi distribuite de îndată ce le vom avea și în cele din urmă secretariatul analizează cam 1600 de amendamente în ceea ce privește raportul privind raportul de supraveghere o să încercăm să ne analizăm cât mai repede cu putință, dar nu o să putem să dăm amendamentele pentru prima discuție de pe 23 martie. Uh, sigur, uh, se, vor, se va prezenta esența acestor amendamente, după care vom purta un uh, schimb de opinii, după care se vor face traducerile în limbile respective. Acum trec la punctul 3 de pe ordinea de zi și sunt foarte încântată să-l salut pe uh, domnul Jean-Claude Juncker uh, la această comisie. Este președintele uh, Eurogrup și are acum o sacină care nu este deloc ușoară. Ca de obicei, domnul Juncker va face o prezentare scurtă, succintă, după care Membrii comisiei uh, pot să pună întrebări pe baza CashDI. Dar fiindcă Grecia este pe ordinea de zi, uh, ne așteptăm să abordați această problemă pe parcursul întrebărilor și prezența domnului Juncker aici face parte din audierile care au loc uh, în momentul de față în legătură cu Uh, situația din uh, Grecia. Cu acestea o să dau cuvântul domnului Juncker. Mulțumesc! Mulțumesc uh, doamnelor și domnilor! Vă regăsesc cu plăcere astăzi aici. Este prima oară când vin în fața dumneavoastră de la data intrării în vigoare a tratatului de la, Lisab- ă, de la Lisabona. Știți că acesta a dus cu sine o schimbare, ă, un număr de schimbări în ceea ce vește funcționarea noastră, funcționarea și procedurile care se aplică Eurogrupului ă, prin tratatul de la Lisabona. Eurogrupul a nu mai are un statut uh, informal. Tratut, tratatul îi conferă un statut recunoscut, uh, dar lucrările sale au un caracter oricum informal. Protocolul 14 la tratatul de la Lisabona și care îi oferă aceeași valoare uh, juridică obligatorie, având în vedere că președintele Eurogrup va fi ales de acum pentru un mandat de 2 ani și jumătate, ceea ce Eurogrupul a făcut pe 18 ianuarie. Am prezentat uh, colegilor mei pentru a analiza acest lucru înainte de renumirea mea o serie de uh, idei pe care le consider a fi ideile principale ale programului Eurogrup pentru Uh, următorii de ani și jumătate. Aceste idei sunt concentrate pe o serie de uh, teme pe care vi le voi prezenta uh, succint. Eurogrupul trebuie să se aplece asupra aplicării coerente, riguroase și credibile a coordonării politicilor noastre bugetare. Știți că de la data intrării în vigoare a tratatului, Eurogrupul abordând chestiuni bugetare, este într-un context mai familiar, mai intim, în măsura în care numai țările, um, statele membre ale zonei euro uh, care se regăsesc uh, uh, prinse într-un schimb uh, foarte intens asupra politicilor bugetare. Deci, diferit ministrii miniștrii de finanțe din zona euro, înainte de, de prezentarea proiectului de buget către Parlamentul Național, în cauză, trebuie să prezinte marile axe ale planului bugetar pe care le discutăm împreună și ministrul în cauză, dacă dorește acest lucru sau dacă consideră că este util, poate să țină cont de observațiile care i-au fost uh, adresate de către colegii ministrii de finanțe din zona euro trebuie să discute, discute Uh, și politicile bugetare, ceea ce implică uh, publicarea periodică a temelor de referință de către Eurogrup, astfel încât uh, populația, observatorii și parlamentarii să fie mai bine informați în legătură cu marile evoluții, tendințe bugetare care se creionează din, din Eurogrup. În săptămânile ce urmează, Eurogrupul va trebui să uh, dedice o mare parte din lucrările sale, ceea ce se numesc strategiile de ieșire din uh, criză și în, în mare rămânem la uh, ceea ce ne-am propus uh, la ședințele anterioare, trebuie să retragem stimul, uh, fisc, stimulentul fiscal pe care, avem, pe care l-am hotărât, acest stimulent fiscal și uh, programele conjuncturale nu pot să fie uh, retrase decât uh, gradat și treptat și într-un moment bine ales, nici prea devreme, nici mai târziu. Traiectoria de consolidare a finanțelor publice trebuie trasată. Trebuie să Uh, dăm un uh, termen uh, pentru toate aceste acțiuni, garanții suverane, de pildă acordate băncilor, considerăm că sistemul bancar trebuie să fie capabil să funcționeze, să fie în susținerea statului, de aceea trebuie să punem capăt dezavantajelor care decurg în urma unor acțiuni uh, la băncile cărora li se dă asistență. Deci trebuie să retragem măsurile de susținere la nivelul uh, pieței uh, muncii și produselor. Până acum, susținerea care s-a dat a atenuat criza, a redus criza pe piața muncii. Este adevărat că un număr în creștere care vor pierde, își vor pierde uh, locurile de muncă nu vor uh, zări uh, beneficiile măsurilor pe care le-am luat. Pe aceste puncte va trebui să găsim o procedură judicioasă pentru a elimina treptat aceste măsuri de susținere și având în vedere că acest lucru se va face treptat, se va ține cont de specificul național de la un stat membru la altul. Trebuie să vă... Am uh, îmbogățit pactul de stabilitate cu o noțiune quasi nouă, și anume că pe termen mediu sau în ceea ce privește obiectivele pe termen mediu. Statele membru nu numai că trebuie să aibă un deficit bugetar mai mic de 3%, dar e vorba de a face ca statele membre uh, din zona euro să ajungă la o situație bugetară echilibrată sau semi-echilibrată, quasi-echilibrată. Vreau să vă spun că pe termen uh, mediu nu am abandonat uh, această idee care revine din când în când. Uh, și de aceea trebuie să ne aplecăm asupra politicilor care trebuie promovate pentru ca uh, statele din zona euro să, găs- să își îndeplinească uh, obiectivul pe termen mediu și anume uh, politici bugetare echilibrate. Atunci când vrem să gestionăm moneda euro într-o manieră mai solidară și colectivă, este clar și de la sine înțeles că trebuie să extindem câmpul de aplicare al coordonării politicilor economice. Ministrii de finanțe au dat impresia că ne ocupăm numai de uh, aspecte bugetare uh, ale coordonării politicilor uh, economice, ceea ce este fals. Dar Uniunea Economică și Monetară, coordonarea impun exigențe care trec dincolo de aspectele bugetare și, prin urmare, va trebui să acordăm o atenție mai mare decât am făcut-o până acum diferențelor de competitivitate pe care le observăm la nivelul zonei monetare și să acordăm o atenție sporită dezechilibrelor uh, macroeconomice care s-au accentuat de la crearea monedei euro și care nu au dispărut. Unele divergențe s-au adâncit, altele s-au atenuat, dar adevărul este că dezechilibrele globale, divergențele de competitivitate în uh, cadrul zonei pun tot mai multe probleme. Aceasta va fi o metodă de a discuta între noi mijloacele care există pentru a elimina obstacolele care există uh, în reluarea redresării sau continuarea uh, redresării. Trebuie să discutăm mijloacele și căile uh, pe care le putem aplica pentru a crește potențialul de creștere. Acest potențial la ieșirea din criză trebuie să fie este într-un stadiu care este inferior necesităților. Sacinile pe care le vom avea impun o corecție în sus cu un potențial de creștere de 1,5-2% care nu va putea ține în viață modelul uh, social european. De aceea trebuie să uh, vedem care sunt uh, problemele care decurg din uh, această necesitate de a spori potențialul de creștere. După fiecare reuniune a Eurogrupului ne concentrăm asupra situației competitivității într-un stat membru sau în două una dintre concluziile pe care le trag după criza din Grecia este că nu am acordat suficientă atenție pierderilor de competitivitate dintr-un stat membru sau altul și uh, de acum încolo, în consecință, la fiecare ședință vom examina situația dintr-un stat membru din punct de vedere al competitivității. O să începem cu țările uh, care s-au voluntariat în acest uh, sens, după care vom trece în revistă toate statele membre. Încurajăm Comisia să recurgă la articolul 121 din tratat, care permite Comisiei să dea o avertizare statelor membre care se îndepărtează de principiile fundamentale ale politicii economice care a fost convenită uh, în comun la nivelul uh, Eurogrupului și de multe ori uh, Consiliul aprobă recomandările care sunt făcute statelor membre de către Comisie. Am făcut-o prima dată în cazul abordării crizei din Grecia. Articolul 136. Încurajăm Comisia să prezinte în baza articolului 136 din tratat o propunere care ar aduce mai multe instrumente care ne-ar uh, permite aprofundarea coordonării și supravegherii politicilor economice prezentate în noul tratat. În această inițiativă a Comisiei dorim să fie folosită în mod înțelept și cât mai rapid. Și dacă vorbim despre proceduri, nu este cazul să amestecăm lucrurile. Procedurile și instrumentele introduse în contextul Agendei Europa 2020, proceduri strâns legate de aplicarea pactului de creștere și de stabilitate. Dorim ca regulile acestui pact să nu fie diluate prin aplicarea paralelă a altor proceduri pe care suntem în curs de a le pregăti. Firește, reprezentarea pe plan extern a Eurogrupului și a zonei euro trebuie să fie raționalizată și vizibilitatea zonei euro va fi mai mare în contextul structurilor organizațiilor financiare internaționale. Trebuie acordată o atenție deosebită extinderii zonei monetare. V-am spus de mai multe ori că nu considerăm, așa cum nici tratatul nu precizează, că uh, zona euro este un grup închis. Statele membre care nu dispun de un opt-out pot adera la zona euro în momentul în care vor fi îndeplinite toate criteriile de convergență și deci de aderare. Pentru a ne pregăti mai bine pentru această, aceste noi aderări, am stabilit uh, din când în când să facem o examinare detaliată a stării de convergență, a criteriilor de convergență în țările care și-au exprimat dorința de a adera la zona euro vom face acest lucru în curând, în momentul în care rapoartele de convergență vor fi fost întocmite de către Comisie și de către Banca Centrală. Din când în când, una dintre țările membre care este pe cale să îndeplinească criteriile va fi invitată să discute cu statele membre ale zonei euro și cu conducerea BCE, cu privire la perspectivele de aderare, cu privire la sustenabilitate și la condițiile în care se găsește această țară. În prezent ne confruntăm cu problemele din Grecia Ar fi fost poate mai bine să dăm dovadă de mai multă reținere. Situația Greciei nu trebuie explicitată, explicată în detaliu în fața specialiștilor ca dumneavoastră. Situația în care se găsește Grecia este cauzată de o pierdere a competitivității înregistrată în Grecia din momentul aderării sale la zona euro. Nu trebuie să separăm cauza de efecte și nici să uităm cauzele ce stau la baza problemelor actuale. Deocamdată, problema este una de ordin bugetar legată de finanțele publice și pentru a gestiona această situație bugetară din Grecia, trebuie să aplicăm, și asta urmează să facem de altfel, dispozițiile Pactului de Creștere și Stabilitate în formula sa revizuită în martie 2005. Asta înseamnă că Eurogrupul de mai multe ori și ultima oară la reuniunea din februarie a invitat Grecia să ia măsuri suplimentare, având în vedere că, după părerea noastră, primele măsuri adoptate de guvernul grec nu răspundeau, nu au răspuns obiectivelor sau așteptărilor. Vreau să vă spun că eu unul sunt foarte impresionat de măsurile și de curajul de care au dat dovadă cei din guvernul elen pentru a lua aceste măsuri. E o politică credibilă și dacă situația pe piețele financiare ar fi una normală, acest program ar trebui, în mod normal, să producă efectele la care ne așteptăm. Am solicitat Greciei și, de altfel, Grecia și-a autoimpus uh, obligația de a aduce deficitul bugetar la 8,5% în 2010 și sunt convins că programul adoptat de către guvernul elen și votat de Parlamentul elen la 5 martie, vor permite Greciei să restabilizeze uh, situația finanțelor publice în perioada acordată, atingând toate obiectivele stabilite în comun cu guvernul elen. Constat că Grecia a luat deja o primă serie de măsuri și propune o a doua serie și până în prezent, după adoptarea de către Parlamentul Elen a acestor măsuri, Grecia, spuneam, a respectat întru totul prevederile pactului de creștere și stabilitate. În plus, împreună cu guvernul elen, am stabilit de comun acord un proces de monitorizare foarte exigent care îi va, îl va obliga pe colegul uh, Elen, o persoană de altfel remarcabilă, îl va obliga, spuneam, să se adreseze Eurogrup și, Eurogrupului și să explice măsurile propuse și aplicate de către guvernul Elen. Iată încă un indiciu care arată că pactul de creștere și stabilitate funcționează și este aplicat în continuare. E adevărat că guvernul elen și că Eurogrupul impune cetățenilor din Grecia niște măsuri foarte dificil de suportat, dar care sunt necesare pentru a restabili situația finanțelor publice și pentru a readuce Grecia pe calea creșterii economice și pe, spre competitivitate. O competitivitate care nu stă foarte bine deocamdată. Nu vreau să intru acum în și mai multe detalii, având în vedere că vor urma întrebări și răspunsuri. Deci nu vreau să încerc să explic acum situația din uh, Grecia. Nu vreau să intrăm în detaliile tehnice referitoare la instrumentele care ar fi puse la dispoziția Eurogrupului și Greciei. Aș vrea să spun într-un cuvânt că Grecia nu va fi singură dacă se va dovedi că are nevoie de ajutorul Eurogrupului. Nici nu se pune problema abandonării Greciei adoptând măsurile pe care le-a adoptat, Grecia și-a manifestat voința fermă europeană de a redeveni un partener credibil în zona euro, deci nu se pune problema abandonării Greciei la greu. Dacă piețele financiare ar fi să nu reacționeze în sensul dorit, ca urmare a eforturilor guvernului și poporului grec, dacă va continua, vor continua aceste speculații nefericite, Eurogrupul trebuie să vină el cu un instrument care să ajute Grecia în această situație dificilă, pentru că Grecia nu este singura țară vizată, dacă nu avem grijă. Dacă facem erori grave, riscăm ca mâine, în viitor, să ne trezim cu alte situații de acest fel. De aceea trebuie să ajutăm uh, Grecia imediat ce acest lucru va fi necesar. Eu personal cred că acest moment nu va veni, pentru că programul de consolidare a situației din Grecia mi se pare un program foarte credibil, cred că se vor atinge obiectivele propuse. Însă trebuie să fim gata, trebuie să fim pregătiți ca în momentul uh, în care va fi nevoie să punem la dispoziția Greciei un instrument de ajutor, să facem acest lucru și astfel stabilitatea financiară a zonei euro să fie apărată. Țineți minte ce se spunea în concluziile Consiliului din 11 februarie. Se spunea acolo foarte clar că există nevoia de a ajuta Grecia dacă va fi cazul. Deocamdată Grecia nu ne-a solicitat ajutorul, programul Elen este unul credibil și dacă situația se modifică, dacă Grecia va ajunge să aibă ajutorul nostru al tuturor, trebuie să fie de la sine înțeles că ajutorul tuturor va fi organizat imediat când va fi nevoie de el. La Eurogrup am purtat o discuție tehnică și amplă referitoare la natura și elementele aferente instrumentelor la care trebuie să ne gândim, instrumente pe care trebuie să le avem la dispoziție. Încă nu am luat decizie oficială pentru că o astfel de decizie ține și trebuie să fie luată de Consiliul European. La nivelul Eurogrup am pus în aplicare mandatul încredințat nou de către Consiliul European din 11 februarie și mai multe aspecte tehnice sunt în continuare analizate. Instrumentul va fi disponibil în momentul în care va fi nevoie de el. Nu cred că a sosit momentul de a anunța în deta- detalii referitoare la aceste instrumente sau la acest instrument. Nu este absolut necesar ca Consiliul European să se pună de acord săptămâna aceasta cu privire la acest instrument, însă este clar că lucrările tehnice trebuie să continue pentru, că, pentru ca instrumentul să fie gata atunci când va fi nevoie de el. Scot din discuție ideea, de altfel interesantă, că ar fi nevoie să folosim un instrument european prin care statele membre ale zonei să garanteze împrumuturi pentru Grecia Există cel puțin două state membre care exclud 100% recurs, recurgerea la acest instrument. Deci, nu putem să îndreptăm lucrurile noastre în această direcție care nu va beneficia niciodată de acceptul tuturor. Mi se pare deci mai rezonabil să ne gândim că instrumentul va fi mai degrabă unul care să organizeze în cadrul unui sistem de coordonare europeană a ajutoarelor bilaterale puse la dispoziția Greciei, fiind, uh, sigur, înțeles că nu am pus încă la punct toate elementele acestui instrument, de exemplu, remunerarea împrumuturilor bilaterale de acest timp. Trebuie să se recurgă la femei. Această întrebare s-a pus în mai multe țări. Eu unul nu sunt în favoarea apelării la femei. Însă nu este nici aberant să ne gândim că am putea recurge la două tipuri de instrumente. Pe de o parte, ajutoare bilaterale acordate Greciei și cu, expertiza tehnică necesară trebuie să vă spun că e prea devreme să formulăm opinie definitivă, dar nu este exclusă situația de a recurge la acest dublu instrument. Deci, pe o parte, asistență pusă la dispoziție de către femei și cealaltă parte, cea mai mare, pusă la dispoziție de către membrii Eurogrup. Este prea devreme ca să finalizăm acum discuția, însă trebuie să avansăm rapid pe acest plan. Personal, cred că ar fi mai bună o soluție care să nu includă și o parte de la femei, pentru că zona euro normal ar trebui să-și poată rezolva singură problemele, însă nu o să mă opun cu orice preț idei de a amesteca cele două instrumente cu ajutorul de la femei într-o proporție mai mică. Doamnă președinte, iată câteva considerații pe care vroiam să le fac. Sigur că acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. <coughs> Right, thank you very much. Um, we've got uh, well over... Mulțumesc. Avem peste 12 persoane și lista crește așa încât uh, o să-i rog pe domnii deputați să fie succinți. Să știți că vă vom uh, întrerupe dacă vă lungiți prea mult. Preferabil ar fi să interveniți cam uh, un minut. În primul rând, dar cuvântul domnul Gomzes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule președinte, pentru această prezentare interesantă. Eu nu am o întrebare, ci o observație. Ceea ce ne-ați explicat uh, dumneavoastră mi se pare foarte bine și frumos, însă în prezent cetățenii europeni nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă. Ziarele vorbesc și citează diferite surse. Când e vorba de reglementarea financiară, Consiliul de Ministri adoptă poziții foarte rezervate pe plan european Uh, din motive electorale britanicii au amânat studiul uh, cazului femeii și dumneavoastră vorbeați mai devreme despre comportamentul piețelor și speculanților. în vedere toate aceste lucruri și să știți că discut des cu cetățenii simpli, nu vine deloc ușor să explic faptul că noi uh, facem aceste declarații care vor aduce soluții peste 2 sau 3 ani. Ce doriți să faceți pentru ca mesajele pe care le transmiteți dumneavoastră să fie mai bine înțelese de cetățeni și pentru a se pune puțină ordine în intervențiile care oferă informații zi de zi presei, pentru că până la urmă se va crede că situația din Europa este chiar mai gravă acum decât din perioada crizei financiare. Oui, uh, je suis assez d'accord avec vous pour dire... Sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, toate acestea au un efect, iar uh, cetățenii nu prea înțeleg cum stau lucrurile. În ceea ce privește reglementarea financiară, vreau să vă spun că nu este domeniul meu de competență, fiindcă ține mai degrabă de ECOFIN, dar uh, și, ca, și eu, ca dumneavoastră, mi-am dat seama că Ecofinul de pe 16 martie nu a reușit să adopte o poziție limpede privind, privind hedge fondurile, fondurile speculative, așa cum ar fi fost de dorit. Bineînțeles, ne-am fi dorit uh, să avem mai multe progrese în ceea ce privește reglementarea financiară, dar știți foarte bine uh, ce s-a întâmplat și motivul pentru care uh, a existat această întârziere. Chiar dacă s-ar putea la o decizie s-ar putea lua o decizie prin majoritate calificată, noi încercăm să ajungem la unanimitate, iar dacă un stat membru nu poate ajunge la un consens, nu luăm nicio hotărâre. Uh, cunosc și alte dosare unde am ajuns foarte greu la situația de unanimitate. Așa stau lucrurile în Europa. Îmi pare foarte rău că situația este astfel. În ceea ce privește Eurogrupul și Grecia, cred că mesajul este limpede. Grecia a adoptat uh, un program foarte ambițios și credibil care trebuie să convingă piețele financiare, financiare dacă acestea nu se lasă convinse din cauza gradului înalt de speculații în comportamentul lor, Europa trebuie să se arate solidară cu Grecia și trebuie să dispună de un instrument financiar asupra căruia, căruia nu trebuie să, hotărâm, să ne hotărâm astăzi, dar va trebui să luăm o hotărâre la momentul potrivit. Este limpede că Grecia trebuie să facă toate eforturile care îi stau în putință la nivel național pentru ieșire din criza în care se găsește, dar uh, la fel de clar este că solidaritatea europeană trebuie să se manifeste aici. În ceea ce privește această chestiune, cred că cetățenii înțeleg foarte bine lucrurile. O lăsăm, lăsăm Grecia să facă uh, ce trebuie să facă acum, dar până la urmă nu o vom abandona. Nu știu uh, dacă în regiunea unde dumneavoastră vă petreceți weekendul, care este o regiune cu bun simț, uh, cetățenii își pun toate aceste întrebări de ordin tehnic a acestui instrument. Haideți să, haideți să credem în bunul simț al, uh, și în, în caracterul rezonabil al regiunii dumneavoastră. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Domnul Bulman. Domnule președinte, trei întrebări eh, pe care vreau să vi le adresez în acest minut pe care l-am la dispoziție. Vorbiți despre un mecanism, dar Uniunea Europeană are un mecanism, articolul 143, care nu se aplică aici, fiindcă se referă la țările din afara zonei euro. Dar eh, există posibilitatea ca Uniunea Europeană să intervine să acorde credite sprijinite de statele membre, garantate de statele membre, în uh, condiții uh, foarte clare. Există și articolele 122 și 136 și mă întreb de ce acest uh, mecanism nu este folosit, fiindcă este cel mai puțin costisitor. În al doilea rând, unii vorbesc despre excluderea din zona euro. Uh, am înțeles că noile state membre trebuie să adopte moneda euro, fiindcă face parte din acest lucru din achiul comunitar, iar moneda euro este foarte importantă pentru noi. Este oare o acțiune posibilă din punct de vedere juridic, această excludere din zona euro și este o acțiune binevenită? În al treilea rând, vorbim despre consolidare fiscală rapidă. Acest lucru nu înseamnă și Eh, supraveghere ex ante consolidată? Oare nu ar trebui să monitorizăm mai îndeaproape statele membre pentru a ne asigura că politicile lor se bazează pe obiectivele pactului de creștere și stabilitate? Mulțumesc, eh, domnul Juncker. Eh, așa cum v-am explicat, nu toate statele membre sunt de acord cu folosirea mecanismului la care v-ați referit și nu cred că această situație se va schimba prea curând, astfel încât nu cred că mai are rost să facem speculații cu privire la acest mecanism. La momentul uh, oportun va trebui să avem la dispoziție un mecanism în momentul în care va fi nevoie de acesta și cred că ar fi bine să ne gândim și la alte posibilități. Nu cred că articolul 122 al tratatului este aplicabil, fiindcă nu este vorba de o catastrofă, de o catastrofă naturală și nici nu este vorba de o situație în care un stat membru încearcă să nu își respecte responsabilitățile. Grecia a fost uh, afectată de o criză, iar, uh, după părerea mea, singura soluție reprezintă ajutor uh, în comun din partea statelor membre către această țară. Ne ocupăm de înființarea unui mecanism aici, dar cred că Grecia este pe calea cea bună și programul pus la punct de această țară va convinge piețele până la urmă. Propunerea, această idee de, de a da afară un stat membru din uh, zona euro are legătură cu propunerea de a avea un fond monetar european uh, sugerată de ministrul de finanțe al Germaniei, Bineînțeles, propunerile domniei sale sunt demne de luate în considerare, iar uh, cazul, uh, iar ce s-a întâmplat în Grecia ne arată că nu avem la nivel european un instrument de gestionare a acestor situații de criză. Iar uh, acest fond monetar european nu va fi un instrument care ne va da soluții universale pentru probleme cum ar fi cea care se confruntă Grecia, care reprezintă o problemă urgentă. În cadrul acestei idei s-a vehiculat uh, înființarea unui instrument pe termen mediu și e bine să privim lucrurile așa, dar uh, nu cred că am putea să demarăm un astfel de proiect prea repede. Iar după mine, excluderea unei eh, țări din mm, zona euro nu ar trebui să fie un element eh, al acestui instrument. Nu sunt pentru astfel de măsură, fiindcă sunt de părere că în momentul în care există posibilitatea de a exclude o țară din zona euro, atunci trebuie să permiți eh, în egală măsură țărilor să părăsească zona euro dacă doresc acest lucru. Odată ce am uh, apucat-o pe această cale în care permitem țărilor să iasă din zona euro sau le putem da afară, sau le putem da afară. Deci odată ce am apucat-o pe această cale, nu suntem decât uh, pioni pe uh, tabla de șah a piețelor financiare și vom fi întru totul la, în bătaia vântului la dispoziția acestor piețe și sunt prea uh, prea multe variabile în această ecuație, iar eu nu sunt pentru o astfel de idee. Iar din punct de vedere tehnic, cred că prejudiciile cauzate ar fi substanțiale pentru statul membru exclus și prejudicii colaterale celorlalte state. În ceea ce privește deficitul bugetar, aici este foarte importantă supravegherea ex ante și aceasta trebuie consolidată. mai degrabă decât să permitem um, să, pe, să permitem uh, accidentele, ar trebui să încercăm să le prevenim. Mulțumesc, Silvi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu îmi petrec weekendul în aceeași regiune ca domnul Gozes, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Cetățenii nu mai înțeleg nimic. Iar în momentul în care, pe de o parte, avem aceste cuvinte frumoase pentru care vă mulțumesc, uh, nu vom abandona Belgia și uh, vă mulțumim pentru programul de lucru pe care l-ați prezentat, care este complet, dar uh, în același timp avem și aceste zvonuri de excludere, este normal ca cetățenii să nu mai înțeleagă nimic. Vreau să vă transmit un mesaj dumneavoastră care ați contribuit la, la crearea uh, euro. Vreau să explicați ce s-ar fi întâmplat dacă nu am, nu am fi avut moneda euro și um, vreau să vă întreb dacă în momentul în care ne avem aceste pro- probleme de credibilitate. Nu am uh, putea să avem o inițiativă externă. Avem în tratatul de la Lisabona reprezentarea externă a zonei euro. Vreau să vă întreb cum putem avansa aici pentru a arăta cetățenilor că există această voință de a colabora, de a merge împreună, decât piedicile care ne confruntăm. În ceea ce privește Grecia, avem încredere în dumneavoastră, dar haideți să ne pregătim bine. Trebuie să avem uh, un plan de contingență, chiar dacă nu îl vom uh, folosi domnul Juncker. Nu știu dacă să vă răspund în franceză sau în germană. Dacă vorbesc în Luxem, dacă vorbesc în luxemburgheză, nu ajungem nicăieri până la urmă. an ökumenische Weltsprache. Es ist nur zu bedauern, dass es nur die Luxemburger sind, die das so sehen. Donc je vais pas luxemburgheza este o, o limbă atât de frumoasă. Păcat că nu mai luxemburghez eu înțeleg. O să continui în franceză. Observatorii și mai ales uh, cei pe care îi reprezentăm, cetățenii noștri, nu prea reușesc să înțeleagă ce se întâmplă în, în această dezbatere foarte complicată în uh, ceea ce privește Grecia. Voiam să aduc oarecare claritate spunând că Grecia trebuie să depună toate eforturile cu putință, spunând că dacă acestea nu sunt suficiente, chiar dacă sunt credibile, atunci răspunsul uh, nostru trebuie să fie unul bazat pe solidaritate. Uh, Grecia nu a cerut încă asistență și nu este pe punctul falimentului, nu trebuie să cădem de acord acum asupra unui instrument pe care, unui mecanism pe care totuși ar trebui să-l avem la dispoziție la un moment dat, în momentul în care vom avea nevoie să-l folosim. În ceea ce privește reprezentarea externă a zonei euro, eu am um, discutat uh, acest lucru deja, nu am înregistrat progres pentru că există rezistență um, în ceea ce privește uh, clar, conturarea unui model clar al acestei reprezentări externe. Vreau să vă spun um, că, folosindu-ne de tratatul de la Lisabona, noi vom uh, face Consiliului o propunere în ceea ce privește reprezentarea externă mai coerentă decât um, Um, cea pe care o avem la ora actuală, pentru că aceasta este foarte utilă. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. 14 vorbitori, 14 persoane s-au înscris la cuvânt. Sven Gigold coordonatorul verzilor, va lua cuvântul acum. Văd că nu mai sunt alți coordonatori care doresc să ia cuvântul, după care voi începe cu reprezent- voi da cuvântul reprezentanților Um, grupurilor, domnul Șuntis, văd că tocmai um, a sosit. Sven, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule Juncker. Nici eu uh, nu petrec weekendurile în, la țară, în Franța. Eu uh, am fost la Atena, unde am avut o serie de întâlniri și discuții și vreau să vă spun că m-am întors mai tulburat decât eram înainte. Afirmațiile dumneavoastră privind uh, programul de consolidare al Greciei și credibilitatea acestuia, precum și progresul înregistrat, vreau să vă spun că se, bate, se bat cap în cap cu opiniile cetățenilor greci. Și iată de ce, pentru că în ultimii 10-20 de ani s-au făcut foarte mulți bani prin corupție și uh, alte mijloace ilegale iar cei care au câștigat acești bani nu sunt trași la răspundere acum. Din punct de vedere economic, avem o problemă. Aveți dreptate. Țara trebuie să se consolideze pentru a fi competitivă, pentru a-și pune la punct finanțele publice. Dar acest lucru trebuie să fie sprijinit de popor. Orice plan care exacerbează neregulile și discrepanțele existente nu poate fi folositor. Vreau să vă întreb, în ce veți face dumneavoastră în Eurogrup și în afara sa pe, pentru a obliga guvernul grec că uh, cei care au beneficiat de pe urma corupției și care locuiesc acum în UE uh, Uh, să scoată și ei bani din buzunar, să contribuie și ei la soluție, decât să ducă Grecia într-o situație și mai gravă. Nu este sarcina mea să judec dacă distribuția bogăției într-o țară este cea corectă sau nu. Sigur că am dreptul să am părerea mea. Și am încurajat pe colegii din Grecia să facă tot felul de lucruri. nu este numai legat de creșterea TVA-ului. Am vorbit despre necesitatea unor reforme structurale și despre justiție fiscală, dreptate fiscală, pentru a veghea ca uh, toată lumea să contribuie la efortul de consolidare elen. Știu de la colegii mei uh, de la diferite niveluri și din diferite funcții din Grecia că intenția guvernului elen este să îmbunătățească sistemul de colectare a taxelor și impozitelor. Ați vorbit de domenii în care sau la care statul uh, elen nu a reușit să ajungă. Ei bine, s-au făcut o serie de lucruri în această privință, pentru că de prea multă vreme sistemul fiscal uh, grec s-a uh, bazat uh, sau a fost uh, suportat, greutatea acestuia a fost suportată de un număr prea mic. Acum această bază trebuie să se extindă. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult. O să încep acum cu domnul Șuntis, care vorbește în numele GUE, apoi Astrid Luling, Nicolas Salas și Sophie Inveld. Deci cele patru persoane care vor adresa întrebări, după care vom reveni la domnul Juncker. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să mă adresez uh, în greacă Comisiei și domnului Juncker. Domnule Juncker, ați vorbit îndelung despre Grecia. Și cunoașteți faptul că în alte țări există o competitivitate scăzută și un deficit mare. Mă întreb dacă v-ați gândit la asta. Oare pactul de stabilitate este potrivit? Există probleme structurale în zona euro? În al doilea rând, ați vorbit despre solidaritate și despre un mecanism de solidaritate pentru Grecia. Dumneavoastră, domnul Trișe sau altcineva ați observat că există semnale contradictorii care au fost transmise, care, desigur, alimentează speculațiile care se fac. și dacă există eforturi uh, pentru uh, și uh, dacă există o serie de acțiuni care se fac pentru a împiedica reformele din Grecia. A spus că Grecia se uh, poate întoarce către uh, femei pentru ajutor și poate îndrepta privirea către femei, dar se, uh, reprezentanții uh, femei uh, deja sunt activi în monitorizarea situației din Grecia. Astrid. Doamna Luli. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc președintelui Juncker pentru uh, expunerea, prezentarea sa, care ne-a adus multe Uh, lucrul la cunoștință și, ca și domnia sa, sunt, uh, admir ceea ce încearcă să facă Grecia pentru uh, a consolida. Cunosc și alte programe de consolidare și, și ar trebui să desfășoare astfel de programe admir uh, încrederea pe care aveți, domnule Juncker, în ceea ce privește aplicarea acestui program de consolidare. Acestea fiind spuse, am o întrebare legată de instrument. A spus că nu o să lăsăm uh, uh Grecia de una singură. A spus de uh, aceste uh, împrumuturi de către statele membre. A spus că se are în vedere un instrument pentru uh, organizarea de uh, ajutoare, asistență bilaterală. Care este diferența? Dacă, de pildă, o țară cum este Germania nu vrea să participe la o astfel de garanție, atunci ea va fi inclusă în uh, sistemul de asistență bilaterală? Sunteți de părere că atunci n-ar trebui să participe cu toții? știți uh, ce uh, um, discuții gomotoase s-au făcut uh, doamna Lagarde fără să vrea a lansat o altă provocare criticând politica germană și spunând că acest lucru nu poate fi aplicat de alte state din Europa. Sigur, uh, s-a avut impresia că uh, elevul slab îl critică pe elevul sârguincios, uh, pe premiant. Acest lucru sublinează faptul că Germania profită de puterea de cumpărare și că uh, Germania este favorizată de exporturi. Uh, se pare că doamna Lagal nu are dreptate, dar nu suntem în măsură să spunem acest lucru noi, dar dumneavoastră, domnule uh, Juncker, uh, ce părere uh, aveți în această privință? Pentru că e vorba de o chestiune fundamentală pentru Uniunea Monetară. Mulțumesc. Nicola Salvracos urmează. doresc uh, să fac uh, un uh, comentariu. Mă întreb dacă autoritățile publice din Statele Unite ar avea o problemă, cum ar fi rezolvat acest lucru? statul american care ar avea probleme, statul din uh, Statele Unite care ar avea probleme, ar trebui să iasă din Statele Unite? Uh, afectată este întreaga Uniune Europeană care are personalitate juridică și atunci toată lumea este afectată. Și cred că Grecia face parte din uh, Uh, economia comunitară. Ponderea sa este de numai 2%, așa încât nu putem să spunem că asta pune o problemă majoră. Știm că au existat probleme cu dolarul și acum încercăm să rezolvăm problemele unui euro care ar putea să devină slab. Poate că acesta este doar un test de, încărca, de încercare pentru a vedea cât de puternic este uh, euro și cât de rezistenți sunt liderii politici din Uniunea Europeană, dacă există o coeziune suficientă la nivelul Uniunii Europene. Am o, o întrebare. Ce măsuri ați recomanda uh, Eurogrupului uh, Băncii Centrale Europene și altor instituții pentru a menține euroul uh, puternic. Ce măsuri ați recomanda? Din septembrie lumea tot discută această situație, dar dacă analizăm uh, situația monedei euro sau a dolarului pe piețele financiare, moneda chineză, de pildă, lucrurile se schimbă. Apoi, în Uniunea Europeană. Oare lumea nu a realizat că o slăbiciune a monedei euro ar crea probleme pentru toată lumea? Sophie Infeld. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut uh, declarațiile făcute de domnul Juncker în legătură cu necesitatea de a susține uh, Apropo, uh, salut ceea ce a spus în legătură cu intervenția sa nu a Fondului Monetar Internațional și susțin Grecia și spre deosebire de alți colegi care au luat cuvântul, nu aș vrea să spun că uh, Grecia este doar o victimă. Grecia are obligația să rezolve această situație și să uh, analizeze uh, situația. Poate că s-au Uh, desfășur, au avut loc fapte penale care ar trebui analizate. Faptul că ne uh, axăm uh, atenția asupra Greciei nu înseamnă că trebuie să neglijăm imaginea de ansamblu. Grecia este doar un simptom, un simptom al slăbiciunii sistem. Avem reguli, avem pactul de stabilitate, dar se pare că suntem incapabili sau nu dorim să le punem în aplicare. Cred că este foarte ușor să uh, te pui pe capul unei uh, țări mici și să spui puneți în ordine uh, finanțele. Dar ce se întâmplă atunci când avem de-a face cu un stat membru de mari dimensiuni care nu respectă nici pactul de stabilitate? regulile din uh, pactul de stabilitate trebuie să devină obligatorii. Uneori Comisia are competența să intervină la nivelul bugetelor naționale, poate chiar și o intervenție ex ante, cum ați spus. Însă este straniu, pe de altă parte, că noi acceptăm uh, controlul uh, FMI a uh, bugetelor naționale și nu acceptăm controlul euro, zonei euro și al Uniunii Europene. Sau de asemenea, s-a discutat foarte puțin aplicarea sistemului de pensii și în Grecia, pentru că nici nu am avut timp să facem acest lucru. Domnule Juncker. Da, doamnă președinte. Colegii noștri dau impresia să pună o întrebare și ascultându-i cu atenție constat că ultimii patru oratori au pus vreo 20 de întrebări la care ar trebui să răspund ca și cum ar fi vorba de patru întrebări doar și nu de 20. Ne-am uh, întors la problema denaturării uh, concurenței. Însă aș vrea să spun ce am vrut să spun anterior. Am analizat foarte atent și am avut în centrul atenției problemele legate de denaturarea uh, concurenței. Le-am analizat foarte atent. Și Eurogrupul dorește să analizeze foarte atent aceste cazuri și o să facem asta. Asta nu înseamnă că în anumite împrejurări nu putem să facem uh, o serie de recomandări unei uh, țări anume. Și asta am făcut în cadrul Eurogrupului. Am publicat recomandările individuale statelor membre și orice stat care dorește să facă publice astfel de recomandări poate să o facă. Luxemburgul poate să facă asta. Este un subiect important pentru coordonarea uh, politicilor economice. În ceea ce privește femeiul, pentru a clarifica lucrurile. Nu sunt pentru o soluție femei la criza Elena. Cred că poporul elen trebuie să aibă posibilitatea să-și uh, rezolve problema. Dacă uh, California, statul California ar avea o problemă, atunci Statele Unite nu s-ar îndrepta, nu s-ar, uh, nu s-ar adresa femeiului pentru a rezolva această problemă. Cred că poporul, populația Greciei trebuie să încerce să-și rezolve această problemă, să nu putem să ignorăm faptul că există motive pentru care femeiul ar putea să fie inclus ca o parte a uh, soluției, dar aceasta să se facă potrivit normelor și dispozițiilor Uniunii Europene. Cred că ar putea să existe o dublă abordare în această situație. Cred că este foarte important ca totul să se facă potrivit uh, rolul, potrivit normelor uh, zonei euro. Deci ar trebui să fie o rezolvare a zonei euro plus ajutorul femeiului. Acum, în ceea ce privește celelalte întrebări care au fost adresate. Le recours a des... Legat de întrebarea doamnei Luling, am exclus uh, soluția împrumuturilor girate de către statele membre, pentru că există două sau trei state membre din zona euro care nu doresc un instrument la nivel comunitar. Și eu unul nu sunt deosebit de încântat de acest lucru. O posibilă soluție ar fi un acord interguvernamental între membrii zonei euro, prin care să se pună la dispoziția Greciei asistență bilaterală. Asta ar fi singura posibilitate rămasă dacă excludem uh, posibilitatea împrumuturilor girate de către statele membre. Însă, încă o dată, eu nu, nu cred că va fi nevoie de acest instrument, pentru că, după mine, programul de consolidare LEN ar trebui să fie suficient. Știu că mai sunt încă 9 vorbitori. Vă rog să puneți fiecare câte o singură întrebare și nu trei, pentru că așa va fi mai ușor și pentru mine să vă răspund. Ați uh, vorbit despre intervenția doamnei Lagarde, dar asta nu a avut legătură cu Grecia neapărat. Doamna Lagarde vorbea despre alte probleme din uh, grupul, uh, din Eurogrup, și anume disparitățile din interiorul zonei euro. Nu este cea mai, cel mai urgent aspect deocamdată, pentru că, firește, problema Greciei este prioritară. În al doilea rând, disparitățile au fost uh, create de tendința spre export a Germaniei, uh, exporturi care susțin și creșterea economică a Germaniei. Există și alte dezechilibre pe plan global care presupun un grad mai mare de risc în primul rând, aș vrea să, ca statele din zona euro să-și îmbunătățească competitivitatea înainte de a depăși problema dezechilibrului creat de Germania. O problemă de altfel serioasă de care va trebui să ne ocupăm. Legat de... Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că alte țări mai mari decât Grecia aplică în sfârșit uh, regulile din pactul de creștere și stabilitate. Analiza pe care am făcut-o în 2003 uh, încălcărilor acestor reguli a presupus și examinarea unor repercusiuni, reduceri bugetare drastice în uh, țări aflate în vecinătatea celor trei state membre în cauză. E adevărat că sistemele de pensie sunt o problemă pe care trebuie să o abordăm urgent și să o și rezolvăm urgent. Pentru că sistemul de finanțare a pensiilor va fi supus unor șocuri în viitor, unor lovituri și trebuie să avem grijă să nu se prăbușească întregul sistem de securitate socială. Credibilitatea sistemelor de finanțare a schemelor de pensii este o problemă cât se poate de serioasă, care ar uh, permite piețelor financiare și altor uh, protagoniști să vadă dacă sunt sau nu bune politicile financiare adoptate. Euro, euro, zona euro va trebui să dovedească tuturor că datoriile acumulate pentru a finanța sistemele de pensie sunt sustenabile și că toate politicile sunt credibile. Eu unul pledez pentru o responsabilitate între generații Right, we've now got a big problem. We have... Avem acum o mare problemă, spune doamna președinte, pentru că mai avem nouă vorbitori și o să vă întrerup după 45 de secunde, pentru că altfel nu o să mai primiți niciun răspuns. Și uh, la 4 și 25, oriunde ne vom uh, situa, o să vă întrerup și o să-i dau cuvântul domnului Juncker. Luăm următoarele întrebări fără, fără pauză. Auziți numele celor care vor interveni. Tyson and Ramon Tremosa. So 45 seconds. 45 de, uh, secunde fiecare. Wolf. Domnule președinte, criza ne-a arătat un lucru, că trebuie să finalizăm piața comună, acolo unde nu s-a întâmplat acest lucru deja și trebuie să armonizăm politicile fiscale pentru crearea unei piețe unice a forței de muncă. Avem nevoie uh, mai mult de Europa, însă statele membre sunt încă reticente. Cum veți rezolva această problemă? Mulțumesc, doamna Dati. Mulțumesc. Gre- gre- criza din uh, Grecia ne obligă la o politică coordonată europeană. Săptămâna trecută, domnule președinte, ați, uh, v-ați întâlnit cu miștrii de finanțe din zona euro pentru a discuta despre mijloace de asistență pentru Grecia. Suntem uniți în zona euro, la bine și la rău. Și în prezent, uh, sprijinul nu um, exclude responsabilitatea Greciei, răspunderea Greciei de a pune în aplicare planul uh, propus. Ați vorbit despre asistența bilaterală din partea zonei euro și despre ajutorul femeii totodată. La, în urma reuniunii Eurogrupului, ce ne puteți spune despre direcția pe care trebuie să o adopte statele membre? Aveți un calendar uh, al asistenței pentru Grecia. Vorbitoarea a fost întreruptă de către doamna președinte. Și, domnule președinte, m-ar interesa și reacția dumneavoastră la declarația doamnei cancelar Merkel cu privire la excluderea Greciei din uh, Eurogrup, din zona euro. Mă scuzați, spune doamna președintă, nu putem să continuăm așa cu mai multe întrebări. Deci următoarea persoană care încearcă să pună mai multe întrebări va fi întreruptă și nu va mai avea dreptul la nicio întrebare. Urmează doamna Crățăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, mă interesează... Aș să pun o întrebare despre Grecia. Un ministru a spus ceva foarte clar și anume că nu solicităm bani deloc, ci că Grecia ar dori să se transmită un mesaj foarte clar către piețe, astfel încât rata dobânzii la credite să uh, scadă. Avem această nevoie de această reacție pentru că avem nevoie de împrumuturi, de credite, însă până acum piețele nu au uh, fost convinse. pentru a pune în aplicare programul nostru, ce formă credeți că ar trebui să ia aceste ajutoare din partea comunității? Pentru ca piețele să fie convinse și rata dobânzii să scadă. Mulțumesc. Domnul Goebbels. În toate zonele monetare, Există diferențe între uh, deficitele diferitelor subzone. Asta se întâmplă și în Statele Unite. Ați vorbit uh, despre California, unde diferența față de celelalte state este mult mai mare față de diferența între Grecia și celelalte state membre ale zonei euro. Însă, într-un fel, uh, Germanii sunt chinezii Europei, având în vedere că chinezii finanțează economia americană într-un fel. Doamne președinte, suntem într-o uniune monetară unde nu există guvernare economică, nu există buget unic, ar trebui să avem cel puțin o piață unică pentru obligațiuni euro pentru o finanțare aferentă. Mulțumim, Filip. Domnule Juncker, am o întrebare foarte simplă. Ar trebui să rezolvăm ecuația bugetară a statelor membre și să revenim la finanțe publice mai sustenabile. Putem să continuăm să facem acest lucru fără să ne mai gândim la cheltuieli și m-ar interesa ce părere aveți. Cât ar trebui să ne abținem pentru a exista o convergență?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 european pentru Grecia. A spus, dacă e necesar, da. Ce înseamnă acest lucru, dacă va fi necesar? Pe 11 februarie, Consiliul European a făcut uh, o afirmație, iar pe 15 februarie, Grecia a început uh, să um, ia credite. Dar nu mai există și um, alte posibilități în ceea ce privește toate ratele din luna martie. Dacă nu mai sunt și alte posibilități, atunci Grecia s-ar putea să fie nevoită să primească credite uh, din afara Uniunii Europene. Doamna Pervanș Perez, doamna președinte, sunt uluită că la ultimul ECOFIN um, s-a cerut retragerea măsurilor neconvenționale pe piața muncii fără să fie consultați miniștrii competenți. Din octombrie 2008, în Grecia știam că se poate vorbi despre această ipoteză și ar fi fost mai bine ca la ora aceea să ne folosim de articolul 122. 122. Toată lumea ar fi fost mult mai liniștită și am fi putut să soluționăm problema Greciei. Astăzi ne întoarcem la pactul de stabilitate pentru a-l face și mai represiv. Nu am putea să facem bilanțul celor 10 ani care au agravat diferențele de competitivitate între statele membre și să ne dăm seama că nu avem, ne- nu avem nevoie de un instrument mai represiv, uh, ci care să pună mai mult accent pe cooperare. Mulțumesc foarte mult. Uh, următorul vorbitor. Mulțumesc. Uh, săptămâna trecută Banca Spaniei a actualizat uh, sistemul de credite al uh, Spaniei. Este vorba de 450 de milioane de euro, 30% din, 35% din PIB-ul Spaniei. Tot săptămâna trecută s-a spus că cel puțin 30% din această sumă uh, nu va fi recuperată niciodată. Uh, Spania va deveni oare, oare următoarea țară problematică din zona euro? Mulțumesc, domnule Juncker puteți să luați cuvântul. Ținem uh, puțin pe domnul Trișe la ușă pentru a putea să răspundeți dumneavoastră. A, ah, da, în cazul acesta o să, o să uh, mă întind poate puțin mai mult, dar lăsați-l să intre. <laughs> nu e așa? Bun. Nu o să răspund, domnul președinte, la toate întrebările, fiindcă am dat uh, deja răspuns direct sau indirect la uh, unele întrebări, astfel încât nu o să reiau uh, ce am spus uh, până acum. Vreau să vă spun în ceea ce privește Grecia și în, a, în acest fel vreau să um, îmi sintetizez ideile aici, fiindcă uh, au fost adresate multe întrebări cu privire la aspecte pe care le-am menționat deja. 1. Grecia trebuie să aplice un program de consolidare bugetare, bugetare care îi va permite să-și consolideze finanțele publice. 2. Grecia a adoptat uh, un set de măsuri credibile care arată foarte clar că Grecia dorește să-și consolideze sistemul de finanțe publice. 3. Dacă piețele financiare vor specula în continuare împotriva Greciei, într-o, în situația în care Grecia a făcut tot ce este în putință pentru a-și îndrepta situația financiară, Eurogrupul Eurogrupul trebuie să fie gata să dea o mână de ajutor Greciei prin intermediul unui instrument despre care nu are sens să vorbim acum în, cu mare amănunte, dar pe care îl vom avea gata în momentul în care va fi nevoie de el. În al patrulea rând, mi se pare că ideea de excludere a, a unei țări din zona euro este una greșită. Nimeni nu a vorbit despre excluderea Greciei din zona euro. Toate discursurile care s-au îndreptat către această idee nu se refereau la Grecia, ci la un instrument al Uniunii Europene, un, un instrument uh, pe care ar trebui să-l uh, înființeze Eurogrupul pentru anii viitori. Comparația cu Statele Unite ale Americii este în același timp adevărată și greșită. Europa și zona euro nu au la dispoziție instrumentele pe care le au uh, instrumentele centrale, uh, pe care le au guvernele centrale. Avem pactul de stabilitate și creștere, care înlocuiește um, pe cât poate guvernele acest uh, și vă răspund aici dumneavoastră, domnule, într-adevăr avem nevoie de o armonizare minimă la nivel fiscal. Am făcut acest lucru 91 privind uh, TVA-ul și accizele și poate că ar trebui să facem același lucru în, uh, și în alte domenii fiscale, fără să, să aducem atingere concurenței solide și sănătoase între statele membre din aceeași zonă monetară. Robert, uh, am propus acum trei ani emiterea de eurobonduri bonduri de euroobligațiuni, nu, nu s-a dat curs acestei propuneri. Am uh, avut uh, ocazia de a reaminti acest subiect uh, unor interlocutori care ar fi putut să facă acest lucru, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Acum încercăm să umplem acest gol, dacă pot spune așa, uh, Um, printr-un fond monetar european. Eu sunt pentru această idee, eu sunt pentru această instituție nouă. Nu mă întreb acum dacă uh, va trebui să aducem amendamente tratatului de la Lisabona sau dacă uh, putem să găsim o soluție în cadrul prevederilor existente, fiindcă nu are rost acum să intrăm în această discuție, dar va trebui data viitoare să avem la dispoziție un instrument pe care să-l putem folosi fără uh, Uh, fără să se iște o mare tragedie, dar, fără să se, dar în același timp fără să se pună întrebări de prin, principiu ca acelea care sunt ridicate în acest moment. Oare mai e nevoie să spun că, într-adevăr, trebuie să finalizăm piața internă pentru ca uh, construcția europeană să fie mai solidă și mai coerentă, am spus deja că sunt de părere și voi fi întotdeauna de părere că articolul 122 a tratatului nu este o bază juridică, un temei juridic uh, pentru a justifica orice acțiune uh, în favoarea Greciei. Vreau să răspund domnei Dati că sunt de acord cu domnia sa în momentul în care spune că Grecia este cea care trebuie să-și pună în ordine finanțele publice, într-adevăr. Um, noi trebuie să dăm o mână de ajutor Greciei în momentul în care um, ea va avea nevoie de această asistență financiară din partea celorlalte state membre ale zonei euro și în ceea ce privește excluderea unei țări din zona euro, am mai spus deja uh, că sunt împotriva acestei idei și că, în al doilea rând, dacă avem un mecanism de excluderea unei țări, atunci va trebui să avem un mecanism care să permită um, statelor membre să părăsească zona euro în momentul în care doresc acest lucru și am mai spus că acest lucru va destabiliza zona monetară euro în ansamblul său și vreau să vă spun că mă opresc aici pentru că respect independența Băncii Centrale Europene. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și îmi cer scuze că a trebuit să renunțăm uh, la um, atât de multe întrebări, v-am adresat și atât de multe întrebări până la urmă. Vreau să vă spun că Următoarea noastră întâlnire este pe 4 octombrie 2010 și așteptăm cu nerăbdare să, să ne revedem. Vă mulțumim. There'll be a short interlude for it. O pauză scurtă de câteva minute acum. Okay, everybody, if you could uh, sit down. Mulțumesc, vă rog să luați loc. E greu când avem așa oaspeți distinși unul după altul. Vreau acum să-i urez bun venit președintelui Băncii Centrale Europene, pe care îl cunoaștem foarte bine cu toții prezent la dialogul pe teme monetare uh, și s-ar putea să discutăm aici despre Grecia în, uh, în contextul uh, analizei continue a situației din această țară. Ca de obicei, domnul Trichet va ține un discurs de aproape un sfert de oră, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri în uh, formatul uh, nostru obișnuit și am aici uh, lista oratorilor, dar vă rog să nu puneți întrebări lungi și complexe care uh, va, va reduce timpul de vorbire colegilor de mai târziu și care nu va permite domnul, care nu vor permite domnului Trișe să răspundă pe deplin. Domnule Trișe, bine ați venit la comisia noastră, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei ECON, este o bucurie pentru mine de, să mă aflu aici pentru prima audiere din 2010. De la ultima noastră întâlnire din decembrie 2009, uh, economia zonei euro a, este pe drumul redresării, dar uh, se pun tot felul de probleme legate de dezvoltarea piețelor financiare și dezvoltarea națională, care au dus la discuții intense privind zona euro și funcționarea acesteia, ceea ce face această discut, discuție foarte oportună. Ne confruntăm uh, cu provocări semnificative acum uh, în uh, contextul crizei financiare și economice, în egală măsură ne dăm seama ce înseamnă să desfășurăm politici monetare și economice într-un mod responsabil. Stabilitatea este o răspundere a noastră a tuturor uh, în ziua de astăzi iar astăzi o să vă prezint măsurile neconvenționale luate în perioada crizei, după care voi aborda două subiecte asupra cărora am căzut de acord. Este vorba de politica bugetară și dezechilibrele mondiale. În primul rând, evoluțiile economice și monetare. Așa cum am mai spus, de la ultima noastră întâlnire, condițiile economice și financiare s-au îmbunătățit, chiar dacă într-un ritm moderat. Activitatea economică a crescut cu 0,1% de la al, 13, de la al treilea la al patrulea trimestru uh, al anului trecut. Iar informațiile recente ne confirmă că ne putem aștepta la o redresare moderată în anul uh, curent. Aceasta uh, respect um, predicțiile BCE și aceste previziuni și previziunile de la alte instituții ne confirmă aceste așteptări, odată cu um, evaluarea ratei de creștere la 1% în 2010. În, um, în această evaluare, riscurile rămân echilibrate, dar așa cum s-a prezis anul trecut, redresarea va fi nu, nu va fi echilibrată la nivelul regiunilor și secțiunilor pe o anumită perioadă de timp. În ceea ce privește evoluțiile prețurilor, ne confruntăm cu inflații și presiuni de inflaționare în ultimele luni. Inflația în februarie 2010 era de 0,9%, iar situația pe viitor este uh, armonizată cu stabilitatea prețurilor și risc, riscul, riscurile mm, acestei predicții rămân echilibrate. Ne așteptăm ca inflația să rămână la procentul de 1% pe termen apropiat și să rămână moderată pe viitor. Mm, analiza monetară ne confirmă așteptările de presiuni inflaționare joase pe termen mediu, așa cum este reflectat uh, într-o expansiune slabă a creditelor și a finanțelor. Creșterea creditelor pentru întreprinderi este, va rămâne slabă pe viitor, în timp ce creșterea anuală a creditelor pentru gospodării rămâne pozitivă și în creștere. Aceste uh, evoluții uh, respectă uh, ciclul de afaceri trecut. Vom monitoriza evoluțiile de credit îndeaproape în lunile următoare. Uh, și uh, trebuie spus că această creștere slabă a creditelor se datorează uh, situației de criză din 2009. Indicațiile în ceea ce privește așteptările privind inflația rămân uh, în conformitate cu scopul nostru ca rata inflației să rămână sub 2% pe termen mediu. În acest context, contextul guvernativ Consiliul Guvernatorului uh, a păstrat nivelul ratei dobânzilor BCE neschimbat uh, la începutul acestei uh, luni. Impulsul monetar semnificativ care reiese din reducerile ratei dobânzilor de anul trecut s-a răspândit la ratele dobânzii pe piață. Această transmisie trebuie văzută în corelare cu măsurile non-standard pe care BCE-ul le-a luat. Aceste măsuri, și anume uh, alocarea uh, lichidităților băncilor uh, cu o scadență de un an în, contra unei uh, uh garanții, au avut uh, efecte, uh, stabilizarea apoi uh, pieței monetare și uh, reduceri ale ratei dobânzilor. În conformitate cu această evaluare economică și monetară, Consiliul Guvernatorilor, la începutul acestei luni, a uh, hotărât să continue uh, eliminarea treptată a acestor măsuri extraordinare. Nu vrem uh, să generăm dependența. Băncile trebuie să-și reia activitățile de intermediere și trebuie să aibă toate stimulentele să facă acest lucru. Uh, operațiunile uh, pe ultimele 12 luni au fost uh, încetate și tranzacțiile pe 6 luni vor fi relate. În același timp, continuăm să oferim sistemului bancar din zona euro un acces nelimitat la refinanțarea uh, băncii centrale prin uh, uh, operațiuni pe termen scurt cu o scadență de o săptămână și o lună, atâta vreme cât acest lucru este necesar și oricum până la jumătatea lui octombrie în acest an. Aceasta pentru a continua oferirea de împrumuturi economiilor din zona aerian. Dați-mi voie să spun ceva și despre aspecte de politică monetară pe termen lung știu că aceasta vă interesează, și anume relația între politica monetară și uh, prețul activelor. Criza financiară uh, a resuflețit dezbaterea uh, în legătură cu relația dintre politica monetară și bulele prețurilor la active. Această dezbatere se axează pe o întrebare clară. Politica monetară ar trebui să aibă în vedere împiedicarea uh, Uh, apariției acestor bule, uh, a, bule ale uh, prețurilor activelor, această întrebare nu își are un răspuns simplu, dar prin politica sa, prin strategia sa, PCU încearcă să facă acest lucru. Um, mandatul nostru este să menținem stabilitatea prețurilor pe termen uh, mediu, uh, să avem tendințe financiare uh, care să nu fie de durată sau să înlăturăm riscurile care amenință stabilitatea prețurilor. Legătura strânsă între evoluțiile monetare și dezechilibrele care apar pe piețele activelor și pe piețele de credit uh, necesită uh, detectarea acestor dezechilibre uh, într-o perioadă sau cât mai devreme. Analiza noastră monetară, care se concentrează pe monitorizarea banilor și a creditului, face acest lucru. Este un cadru strategic care are înglobat uh, un grad uh, de uh, să te lași în voia vântului, acest principiu implicit. BCE-ul a câștigat expertiză în analizarea evoluțiilor monetare și de credit și consecințele acestora în ceea ce privește riscul la adresa stabilității prețurilor. Acest lucru s-a dovedit a fi de mare valoare pe toată durata crizei financiare. Acum dați-mi voie să mă aplec asupra problemelor legate de politicile fiscale. După cum uh, știți, uh, Uh, sectorul, susținerea dată sectorului financiar și uh, relaxării bugetare în contextul uh, crizei a dus la dezechilibre fiscale de mari proporții. Între timp, majoritatea țărilor din zona euro au trecut de valoarea de referință 3% în ceea ce privește rata deficitului. BCE-ul cere ca uh, guvernele să-și uh, uh, reafirme angajamentul pentru a respecta dispozițiile BCE strategii, cei care hotărăsc politicile la nivel național ar trebui să acorde prioritate consolidării fiscale în contextul redresării economice în curs și să aducă rata deficitului la 3% din PIB în conformitate cu recomandările ECOFIN pe uh, baza programului de stabilitate, um, actualizării acestuia, uh, guvernele par să facă acest lucru anul acesta, însă sunt necesare măsuri suplimentare. În ceea ce privește uh, compoziția ajustării fiscalii, salutăm atenția care se dă cheltuielilor, pentru că dimensiunea sectorului public a crescut foarte mult în, sau componenta în cadrul crizei a crescut foarte mult și de aceea trebuie Uh, să ne axăm pe credibilitatea consolidării fiscale prin consolidarea cadrelor bugetare naționale și prin punerea în aplicare a unor reforme structurale pentru a uh, crește, pentru a spori uh, creșterea potențială. În acest context salut inițiativa Comisiei Europene și anume strategia pentru 2020 și rolul mai puternic pe care îl joacă Eurogrupul în supravegherea multilaterală um, a țărilor. În același timp, este important ca supravegherea fiscală în conformitate cu pactul să rămână un proces uh, de sine stătător și principiile fundamentale a tratatului și ale pactului să fie păstrate în întregime. Sunt uh, încrezător că uh, Uh, factorii de decizie europeni vor reuși să refacă uh, viabilitatea finanțelor uh, publice. Eforturile de evaluare făcute de către guvernul irlandez și mai recent de către guvernul elen par să fie niște primi pași promițători în acest proces de consolidare. Acum să spun câteva cuvinte în legătură cu dezechilibre. Unul dintre motorii, uh, unul dintre motoarele crizei financiare uh, a uh, constituit-o dezechilibrele externe globale de, semnificative. Aceste dezechilibre au dus, au generat um, fluxuri de capital și au dus la deficite. Aceste uh, Uh, dezechilibre au uh, uh, ilustrat lipsa unei orientări pe termen mediu, unei orientări către stabilitate și viabilitatea politicilor macroeconomice în economii care sunt caracterizate printr-un deficit sau printr-un excedent comercial. Criza a dus la o reducere parțială a dezechilibrelor dezechilibrelor globale, dar această uh, corecție pare să fie uh, conjuncturală în mare măsură. Uh, un, unu, unii dintre factorii structurali importanți care au dus uh, la uh, dezechilibre uh, pe termen lung uh, rămân în continuare prezenți riscul uh, ca dezechilibrele uh, uh, să apară din nou în viitor nu pot fi excluse. Decizia grupului 20 de a crea un proces de evaluare reciprocă a politicilor macroeconomice și structurare ale membrilor săi este fundamental în această privință. În pentru a fi uh, încununat de succes, acest proces uh, are nevoie de supraveghere și trebuie să fie pus în aplicare în mod corect. Trebuie să existe voința și capacitatea operațională de a schimba politicile naționale în mod corespunzător. Uh, acestea sunt condiții necesare care uh, duc la o mai bună funcționare a economiei globale. Zona euro poate să intre în acest uh, proces de pe o poziție pozitivă. Dați-mi voie să închei prin a reaminti că dezechilibrele macroeconomice nu se uh, limitează la nivel uh, global, ci de asemenea ele apar și în zona, zona euro. Aceste dezechilibre rămân o provocare și uh, ele ilustrează o lipsă de ajutare într-un număr de state membre este uh, esențial să se pună în aplicare uh, reforme structurale în conformitate cu principiile și regulile care uh, sublinează funcționarea uh, Uniunii Monetare. Acest lucru ar permite zonei euro să uh, culeagă roadele Uniunii Monetare, Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, ca de obicei, întrebările trebuie să se limiteze la un minut și jumătate, răspunsul trei minute și jumătate, astfel încât uh, să pornim uh, dialogul. Uh, primul, prima întrebare, Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule președinte, pentru explicațiile pe care le-ați dat. O să-i spun, asemenea, ca și domnului uh, Juncker, uh, cetățenii noștri nu mai înțeleg mare lucru în ansamblu au încredere în uh, euro, au o imagine bună a Băncii Centrale Europene, dar cu ceea ce se întâmplă uh, în momentul de față nu mai înțeleg. Suntem într-un spațiu solidar cu o monedă unică sau există uh, certuri între statele membre în legătură cu abordarea unor probleme care aparțin zonei noastre? Uh, am apreciat ceea ce ați uh, spus și poziția dumneavoastră publică. Vreau să vă întreb pur și simplu, o să vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în legătură cu asistența admisibilă dată Greciei sau unui stat aflat uh, în dificultate. În al doilea rând, ați spus, vreau să ne spuneți dacă considerați că este necesar, care este părerea dumneavoastră, dacă trebuie sau nu să uh, uh, accentuăm uh, componenta de prevenire din uh, pactul de stabilitate uh, și de creștere economică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. O să încerc să fiu cât se poate de subțin și o să vă răspund în primul rând faptul că BCE întotdeauna a, dat, a pus mare preț uh, pe înțelepciunea bugetară și uh, am arătat acest lucru într-o perioadă dificilă, pentru că în perioada 2004-2005 mai multe uh, țări uh, vreau să renunțe la pactul de stabilitate și de creștere. Cele trei uh, mari uh, state ale uh, zonei euro la vremea respectivă erau de părere că uh, trebuie uh, restrâns domeniul de aplicare a acestui uh, pact de stabilitate și de creștere. Noi am fost foarte ferm și am spus Uniunea Economică Monetară sunt trei uh, litere. Noi răspundem de Uniunea Monetară, avem nevoie de Uniunea Economică. Și în centrul acesteia se află înțelepciunea bugetară și supravegherea uh, de către parteneri. Uh, supravegherea ceea ce fac ceilalți uh, parteneri este uh, fundamentală. Și astăzi am avut o dovadă clară acestui fapt. Noi am spus-o întotdeauna, în momentele cele mai grele, că dacă neglijăm importanța înțelepciunii bugetare, atunci o să ne confruntăm cu uh, mari probleme. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Trebuie să facem totul ca acest pact de stabilitate și de creștere care a fost reformat pentru a da o mai mare uh, importanță părții de prevenire și nu a sancțiunilor, această part, acest pact trebuie aplicat uh, în mod riguros în aceste prejuri o să vă spun două lucruri. În primul rând, cred că disciplina verbală are o foarte mare importanță. Una dintre uh, dificultățile de înțelegere este uh, această multitudine de declarații. O să spun că diversele instituții uh, se gândesc și apoi își spun poziția cât se poate declar, așa cum s-a făcut uh, uh, de fapt la ultimul summit al șefilor de stat și de guvern, unde aceștia și-au exprimat o poziție clară care a fost foarte bine înțeleasă de uh, beneficiarii mesajului a fost vorba de hotărârile luate de guvernul elen în împrejurări percepute de toată lumea ca fiind deosebit de grele. Acum, în ceea ce privește a treia întrebare, se referă la condițiile acordării unei asistențe. După părerea mea, trebuie să se respecte următoarele condiții. În primul rând, nu trebuie confundat transferul subvenția cu uh, un împrumut, uh, așa cum face uh, femeiul. Un, un astfel de împrumut uh, nu presupune o componentă uh, de subvenții. Se face o confuzie între o subvenție, un transfer și un împrumut non-concesional. E vorba de un împrumut non-concesional. În al doilea rând, este extrem de important să existe pe lângă aplicarea normală a pactului de stabilitate și de creștere o condiționalitate anume, concretă, cât se poate de riguroasă. Și cred că deciziile luate recent de guvernul elen, pe care noi uh, înșine, pe care eu uh, însumi le-am uh, caracterizat ca fiind uh, uh, curajoase și convingătoare. Deci este acest element de condiționalitate care a fost cerut de uh, șefii de stat și de guvern din zona euro. Un alt element care este foarte important, după părerea mea, pentru o susținere uh, nesubvențională este ca atunci când uh, există probleme uh, grave și serioase. Deci situația trebuie să fie extraordinară, împrejurările trebuie să fie uh, extraordinare și nu unele obișnuite. Și această situație extraordinară poate să pună probleme pentru întreaga zonă euro, așa cum au spus-o în declarațiile lor șefii de stat și de guvern. Iată condițiile pe care Banca Centrală Europeană uh, Uh, le consideră necesar, uh, le consideră a fi uh, împlinite în momentul în care se acordă astfel de asistență. Deci trebuie să existe un element de stabilizare pentru întreaga zonă euro. Cred că considerați că am vorbit prea mult. Vă rog să um, îmi cer scuze și o voiam, dacă să nu cumva să rog pe membrii să nu pună întrebări atât de interesante, ca răspunsurile să fie mai scurte. u eh, bij ons bent. Ik wil graag... Mulțumesc. Și mulțumim domnului Trișe, care este alături de noi în această după-amiază. Dat het preventief, u hebt gezegd dat het preventieve deel van Dumneavoastră ați spus că rolul preventiv al pactului de creștere și stabilitate ar trebui să fie consolidată și că trebuie să-l aplicăm cu strictețe. Am învățat uh, din trecut că acest lucru nu este foarte simplu. Uh, Franța și Germania, uh, foarte rapid altfel, au, au slăbit deja acest pact dacă ne gândim la tutela europeană, la sistemul bancar și la uh, situația slăbită în unele state, state membre, în momentul în care vorbim despre uh, caracterul preventiv al uh, pactului de stabilitate și consolidarea acesteia, la, la ce vă referiți? Trebuie să mergem oare la fel de departe ca în cadrul politicii de concurență? Uh, acolo unde Comisia are competențe de acțiune și nu statele membre, uh, dacă nu reușesc să ajungă la un acord. Încă o întrebare. Cum putem ca acest caracter preventiv al Pactului de Stabilitate și Creștere, cum poate fi el consolidat? Question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Aveți perfectă dreptate. La un moment dat, chiar și țările care pentru care aceste propuneri nu erau obișnuite, uh, solicitau o diluare a pactului, care a fost publicat în ianuarie 2005. Acum, dacă o politică fiscală este corectă și promovează stabilitatea, acest lucru nu poate fi măsurat doar prin uh, respectarea pragului de 3% de deficit din PIB criteriul cel mai important ar fi respectarea unor politici sănătoase de creștere și ocupare a forței de muncă. V-am citat din termeni de referință de la momentul respectiv. când eram probabil tentați de o anumită neglijență care totuși nu una problema principală în cazul prevenirii, măsurilor de prevenire, se leagă de fiecare membru al uh, zonei euro și mă refer și la cele 27 de state membre. Să nu uităm că pactul de creștere și de stabilitate se aplică celor 27. Singura diferență față de zona euro este că în zona euro există sancțiuni, penalități Uh, la care, cu privire la care decid membrii zonei. Însă principiile Pactului de Stabilitate și de Creștere sunt valabile pentru toate cele 20 de state membre. Și după părerea mea, problema cea mai mare este existența partenerilor care să mm, aplice presiuni morale asupra uh, acelor membri ale zonei, eu, ai zonei euro și ai uh, Uniunii Europene care nu se comportă în mod adecvat. Acum să ne gândim dacă unii dintre noi pot influența zona euro în totalitatea sa. Avem dovada chiar în fața ochilor. Și e ca un apel și astfel uh, membrii zonei euro poate că s-au trezit. Determinarea de a exercita o presiune morală este foarte mare. Sigur că acum ne putem uh, gândi și la folosirea altor măsuri în alte domenii, așa cum ați spus și dumneavoastră, fie că vorbim despre transferul subvențiilor în conformitate cu mecanismele obișnuite din Europa sau că vorbim despre altceva, sunt multe măsuri, multe metode de a transmite mesajul dorit. Însă, după părerea mea, important este nivelul de responsabilitate și angajamentul politic pentru stabilitate, care stă la baza pactului de stabilitate și de creștere. Presiunea partenerilor este extrem de importantă. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Crățăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, ne-ați spus cât este de importantă Banca Centrală Europeană din punct de vedere al independenței. Și așa să mă refer la cazul Greciei, la situația Greciei. Vă întreb dacă BCE ar putea accepta o obligațiune emisă de, de statul grec pentru a ajuta Grecia în perioada, sa, în perioada dificilă prin care trece. Mulțumesc! We accept. Da, acceptăm în baza regulilor actuale obligațiuni emise de uh, statul grec. Ναι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, εννοώ στην, στην πορεία απόσυρσης των μέτρων υποστήριξης. Sensul întrebării mele era următorul. Dacă măsurile de sprijin sunt retrase, știu că acceptați aceste obligațiuni în prezent, însă în momentul în care sosește momentul retragerii măsurilor de asistență speciale, Considerați că în acel moment BCE ar putea acorda un statut special Greciei pentru că Grecia va avea în continuare nevoie de mai mult sprijin decât alte țări care nu au fost atât de grav afectate de criză. Mulțumesc. În prezent, deciziile luate de către guvernul elen au fost uh, analizate și ne așteptăm să fie pus în aplicare cu maximă hotărâre. Am spus că e vorba de măsuri convingătoare și curajoase. Plecăm de asemenea de la presupunerea că observatorii, participanții la piață și toate instituțiile financiare își vor da seama treptat că, într-adevăr, aceste măsuri sunt convingătoare și că motivul și motivul pentru această presupunere și dacă se adevărește această presupunere, nu vor uh, exista probleme în momentul în care se retrage acest sprijin, pentru că nu va exista o deteriorare a statutului Greciei. Această presupunere de la care plecăm, dacă este prea optimistă, atunci vom analiza situația și vedem ce rămâne de făcut. Însă, deocamdată, asta este presupunerea de la care plec eu, asta este ipoteza mea și Având în vedere măsurile care s-au propus și s-au luat, credibilitatea programului de redresare ar trebui să fie recunoscută treptat de către observatori și de către piețe. Mulțumim, Uda. Domnule președinte, am trei întrebări foarte scurte. Ați vorbit despre situația creditelor în Uniunea Europeană, în, eurozon, în zona euro și în statele membre. Sigur că condițiile în care sunt acordate împrumuturi reflectă situația financiară a fiecărui stat membru, însă există și perturbări, există speculații și vă întreb dacă există protagoniști și produse care contribuie la aceste perturbări și ce măsuri luați împotriva lor. Sunt politicieni care vorbesc despre nevoia de a-i da pe unii afară din zona euro. Vorbim deja despre o zonă euro a la carte, din care ești dat afară dacă faci greșeli, sau vorbim despre o zonă euro din care fiecare poate să iasă sau să intre după bunul plac? Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste lucruri? Ați vorbit de asemenea despre dezechilibrele care există în interiorul zonei euro, în interiorul Uniunii Europene. V-ați referit la țări cu productivitate mare, cu un excedent de export. Întrebarea este ce ar trebui să facă aceste țări în situația actuală pentru a lua cele mai uh, rezonabile măsuri din punct de vedere economic, având în vedere împrejurările actuale. Care este punctul de vedere al BCE? Mulțumesc! Mulțumesc foarte, foarte mult pentru întrebări. Prima întrebare, uh, dacă am înțeles bine, se referea la spreaduri. A doua întrebare, la apartenența mm, sau nu la zona euro. A treia, întrebare se referea la surplusuri și productivitate și competitivitatea relativă a unor protagoniști. La prima întrebare vreau să vă spun că o să mă abțin de a acuza piețele, de a acuza instrumentele, CDS. Nu cred că este cazul să facem aceste acuzații pe baza anumitor lucruri observate. Avem, într-adevăr, o problemă legată de transparența piețelor și creșterea acesteia. Avem și o problemă legată de instituțiile financiare, inclusiv non-bancare. Trebuie ca instituțiile afectate în măsură mare de efectul de pârghie să aibă operațiuni mult mai transparente, inclusiv în ceea ce privește instrumentele financiare derivate. Asta s-a spus la nivelul G20, Consiliul pentru Transparență Financiară și e clar că sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute. Acestea fiind spuse însă, nu cred că trebuie să încurcăm să facem confuzie între tabloul de ansamblu, reforma fundamentală a piețelor financiare pe plan global, domeniul cu care avem multe de a face și mai ales anumite cazuri, sunt convins că în prezentul de față toți participanții ar trebui să recunoască ce anume face Grecia și spreadurile pe piață să se diminueze destul de mult. Asta este o altă ipoteză de la care plec, indiferent de instrumentele aflate în spatele acestor evenimente. Însă iau această problemă foarte în serios, pentru că este o problemă foarte serioasă. Apartenența la zona euro nu se face pe principiul la la carte. Se intră, se aderă la zona euro pentru a împărtăși un destin comun. De aceea s-au uh, unit uh, toate statele membre în cadrul zonei euro, aderând la un consens uh, multi și bipartizan. Avem, spuneam, un destin, un comun, aceasta este lozinca, și am spus că, după părerea mea, este absurdă ipoteza părăsirii zonei euro și, de altfel, este o imposibilitate juridică. Deci nici nu se pune problema în prezent. Eu, uh, în prezent. Eu aș spune că nici în viitor nu e cazul să ne punem această problemă, pentru că am încălca însăși esența zonei euro. Încă o dată, dacă uh, trebuie să consolidăm, să subliniem ceva, este exact acest sentiment de responsabilitate, responsabilitate impusă partenerilor care nu se comportă așa cum ar trebui. În ceea ce privește țările cu o competitivitate relativ bună, costuri cu forța de muncă, unitare cu forța de muncă bună, nu, și, și surplus de concurent, nu cred că trebuie să le criticăm pe acestea. Dacă ne gândim, și sunt aici trei sau patru țări în zona euro care corespund acestor uh, criterii, uh, în speță care au surplus de concurent în ultimii 11 ani, dacă ne gândim la ce au făcut aceste țări, inflația lor în general a fost sub medie. 1,95% um, rata inflației în primii 12 ani în uh, zona euro, ceea ce a respectat 100% um, uh, obiectivul propus. Oricum am fi ajuns la acest nivel de stabilitate a prețurilor, însă dacă anumite țări ar fi avut inflație mai mare, atunci politica noastră monetară ar fi trebuit să fie mai strictă mai dură. Trebuie să recunoască toate țările acest lucru, toată lumea acest lucru. Ar fi fost nevoie de politici monetare mai dure din partea noastră dacă n-ar fi fost aceste țări care s-au comportat așa cum au s-au comportat. Și mă gândesc nu doar la Germania, ci și la alte câteva țări. Și același lucru se poate spune și despre surplusul de concurent. Dacă n-ar fi fost țări cu surplus de concurent, să ne gândim cum am fi reușit să finanțăm deficitul de concurent al altor țări. Suntem într-o situație de echilibru la nivelul zonei euro și am reușit ca în spațiul euro să nu creăm dezechilibre pe plan global, tocmai pentru că surplusurile de concurent ale anumitor țări au finanțat deficitul altora. Într-o stare de echilibru, ar trebui să ne învârtim cu toții în jurul valorii medii și sigur că economiile care nu se poartă cum trebuie, ca să spunem așa, trebuie să-și sporească competitivitatea relativă, să ajungă la o stare de echilibru și de mai mare competitivitate. Și sigur că mă, mă aștept ca cei care merg, care au valori peste medie, să nu meargă pe aceste valori peste medie la infinit, pentru că uh, Ah, dezechilibrele se vor s-ar propaga. În ceea ce privește BCE, pe baza ratelor de inflație, în primii 12 ani ai existenței euro și dacă la sfârșitul anului ajungem la acel 1,95% despre care vorbeam, e puțin mai bine decât ce a făcut Bundesbank în aceeași perioadă, în ultimii 12 sau 20 de ani. Deci, suntem uh, la un nivel adecvat de stabilitate a prețurilor, un nivel de altfel de referință. deci, dumneavoastră ați cere celorlalte, celorlalte state membre să aibă și ele excedente de concurent. Domnul Trișe, nu, aș spune că pe, tor, că pe termen lung toate economiile Bun, asta fără să ținem cont de aspectele demografice, fiindcă o, o țară care stă prost uh, la, uh, la um, aspectul demografic are dreptul să aibă un excedent de cont curent. Uh, bun, situațiile sunt diferite aici, trebuie să ținem cont de situația de la țară la țară, dar dacă uh, toate aceste elemente ar fi egale, cred că toate țările ar trebui să oscileze în, aceste, uh, în jurul acestei um, uh, inflații medii și, bun, ținând cont de situația demografică, putem să vedem dacă ne confruntăm cu un excedent sau cu un uh, deficit, dar eu um, cred că ar trebui să păstrăm un echilibru la nivelul zonei euro acest lucru este necesar pentru economiile industrializate. Bun, avem probleme de inflație a timpului aici. Edward are cuvântul acum. Domnule Trișe, mi-amintesc că acum cinci ani uh, apărați pactul de stabilitate și creștere în momentul în care se spunea că ar trebui să fie mai diluat, mai uh, slăbit, dar uh, nu ați spus nimic în momentul în care ministrii au hotărât să accepte propunerea Comisiei de a de a nu audita uh, statisticile finanțelor publice. În ceea ce privește supravegherea, vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit de cum stau lucrurile. Este vorba de. Uh, dacă ne uităm la femei, uh, avem o situație mai vastă. Avem aici Banca Centrală Europeană care discută cu bancherii, care sunt independenți, bineînțeles, și Comisia Europeană care discută cu miniștrii. Dar uh, mă întreb de ce nu putem uh, să avem discuții mai vaste cu um, economiștii, cu sindicatele, fiindcă am putea obține mai multe informații care ne-ar fi de mare folos. Iar um, uh, sunteți mulțumit cu ce se face în contextul procedurii privind deficitul excesiv? Domnul Trișe, am fost scandalizat uh, de hotărârea de a nu se audita, de a nu se controla finanțele la fața locului și cred că se va lua hotărâre potrivită în acest sens astăzi, pentru că acest lucru este indispensabil. E nevoie de transparență deplină în acest domeniu și de eliminarea totală a acestor jocuri care s-au jucat până acum toate acestea sunt cruciale, nu există nicio îndoială. Noi suntem deschiși dialogului întotdeauna, avem uh, dialog permanent cu economiștii, bineînțeles, am participat foarte activ uh, la colocvii, la discuții, uh, de se desfășoară foarte multe la ora actuală. Suntem într totul deschiși, participăm la dialogul macroeconomic cu sindicatele europene în mod regulat. Din acest punct de vedere, mi se pare că acest lucru este de datoria noastră, pentru că suntem independenți și fiind independenți, suntem uh, răspunzători în fața reprezentanților poporului, iar uh, în general suntem răspunzători în fața opiniei publice, astfel încât, uh, iată, nu văd de ce am fi timizi, de ce ne-am ascunde, de ce nu am explicat ceea ce facem, de ce nu am răspunde întrebărilor care ne sunt adresate. Sincer vorbind, cred că, cred că v-am răspuns la întrebare, nu-i așa? Procedura deficitului excesiv, ce părere aveți despre aceasta? Vedem cum stau lucrurile la ora actuală și uh, ne dăm seama că trebuie consolidată punerea în aplicare a acestei proceduri și a altor proceduri a Pactului de Stabilitate și Creștere. Noi uh, suntem aici în uh, centrul unei situații foarte dificile și nu vreau să fiu negativist, dar dacă îmi permiteți în ceea ce privește zona euro, există o tendință la nivel european care reprezintă un set de instituții, Parlamentul, Consiliul, Comisia. Și există această tendință de a ne apleca prea mult uh, asupra problemelor, asupra lucrurilor care nu funcționează. Funcționarea ar trebui să fie îmbunătățită, bineînțeles, ar putea să fie îmbunătățită, dar haideți să ne uităm la zona euro ca la o economie consolidată, așa cum am făcut eu când am spus că suntem echilibrați față de restul lumii, spunând că nu ne facem contribuția la dezechilibre. Bun, să ne gândim uh, la această economie consolidată, iar uh, deficitul uh, reprezintă 7% din PIB pentru această economie consolidată în zona euro. 7% din PIB, din păcate, Uh, unele state membre sunt peste acest prag de 7%, altele sub, dar media reprezintă 7%. Care este nivelul Statelor Unite? 10,5%. Deci 3,5% peste uh, nivelul zonei euro. Japonia 10,5%, iarăși depășește cu 3,5% zona euro. Deci celelalte două mari economii de la uh, G7 și dacă, dacă analizez situația altor economii din G7, voi vedea, vom vedea că depășesc nivelul nostru la nivel, la, din Uniunea Europeană. Și asta, cu asta voiam să ilustrez faptul că uh, și dacă această procedură este aplicată defectuos, chiar foarte defectuos în cazul unor uh, state membre. Per total, faptul că există această disciplină s-ar putea să fi jucat un anumit rol în, în uh, faptul că noi uh, nu am ajuns la procente atât de ridicate ca Japonia și Statele Unite ale Americii. Silvi, ai cuvântul. Mulțumesc, um, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult uh, că ați folosit expresia destin comun cu mare curaj. Nu avem sentimentul că există un destin comun citind ziarele. Se pare că unii au uitat pur și simplu ce am încercat noi să facem prin această monedă comună. Eu am o întrebare mai filozofică, să zicem așa. Mm, să nu fiți supărat pe mine că ies din domeniul tehnic. Vorbim despre un destin comun și ar fi suficient să avem reguli și uh, uh, acest, și a peer pressure pentru ca lucrurile să meargă strună. Dar uh, nu vreau să dau exemple aici disproporționate și um, Dumnezeu i-a dat cele 10 porunci lui Moise, ceea ce însă nu a eliminat uh, păcatele omenești secole de rândul, acolo unde exista peer pressure. Ce vă face să credeți că regulile și acest peer pressure și destinul comun ne vor uh, da asigurări că acest minunat proiect al zonei euro nu se va prăbuși uh, pe viitor? Eh, traducerea în franceză a peer pressure este presiunea din partea partenerilor. Uh, cred că acest cuvânt peer în engleză vine din uh, franceza veche, mm, probabil pentru partener. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește faptul că Eh, ceea ce eh, mesajul pe care încerc să-l transmit în numele BCE-ului este că noi împărtășim eh, mai mult un destin comun decât bănuiam până acum și nu este atât de surprinzător faptul că această criză, cea mai gravă de după cel de-al doilea război mondial, care ar fi putut să fie cea mai gravă de după primul război mondial, am spus adesea acest lucru aici, dacă nu s-ar fi luat uh, hotărâri foarte curajoase de către băncile centrale și de către guvernele naționale, poate că nu este atât de surprinzător faptul că această criză are un rol uh, de revelație și că se revine la principiile fondatoare într-o anumită măsură. E adevărat că, alături de foarte mulți colegi, am, uh, am ascultat uh, ceea ce spuneau uh, părinții fondatori ai Europei despre această idee a împărtășirii unui destin comun, care este o idee foarte puternică. Putem spune că aceste 27 de țări împărtășesc un destin comun și au dorit să fondeze și s-a dorit fond, fondarea Uniunii Europene pentru dorința de a împărtășirea unui destin comun de pace și securitate. Iar succesul uh, Um, acestui proiect și vorbesc acest, și spun acest lucru în fața reprezentanților poporul, popoarelor europene a fost excepțional. Astfel încât uh, aș spune că la ora actuală, pe plan filozofic, fiindcă, iată, am um, intrat pe acest teren, uh, asistăm la deplina înțelegere a vremurilor noastre și pur și sim, simplul fapt că o țară care nu reprezintă decât 2,5 din, din PIB-ul intern al zonei euro, este vorba de o parte măruntă a zonei euro, a reușit să aibă o influență atât de mare, o influență vizibilă pe care au perceput-o toți cetățenii noștri, o influență asupra zonei euro, ne face să ne dăm seama că împăr- împărtășim același destin comun și că Uh, guvernele trebuie să își exercite această, această răspundere comună care joacă un rol uh, crucial. Iar mesajul pe care îl transmitem noi este că uh, fiecare trebuie să-și asume răspunderea în întregime, în orice perioadă, iar acest lucru înseamnă că în același timp trebuie să exercite o presiune de parteneri asupra guvernelor care ar pune probleme în interiorul zonei euro pentru a îi ocroti pe toți cetățenii noștri europeni, așa cum au prevăzut tratatele fondatoare, precum și, și cum au prevăzut și părinții fondatori ai Uniunii Europene. Și noi ne găsim într-o situație specială, indiscutabil. Noi suntem o, o instituție federală, nu avem decât o monedă unică și trebuie să ocrotim credibilitatea acestei monede, iar toate hotărârile noastre se bazează pe interesul um, cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Thank you. The... Kay Swinburne, interacțiunea între politica uh, fiscală și cea monetară vor fi uh, esențială. De aceea, rolul BCE și al rezervelor federale al altor bănci centrale va fi esențial. Dacă uh, veți menține rata inflației sub 2% pentru viitorul previzibil ce efect uh, va avea refuzul țărilor de a uh, uh, reduce gradul de îndatorare va avea asupra acestei prognoze? Ce nivel de consolidare fiscale va fi necesar pentru a fi credibil? Și, în mod concret, considerați că BCE-ul ar trebui să aibă un rol de coordonator uh, al datorilor suverane ale uh, Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește deciziile care au fost adoptate deja, după cum știți, avem o serie de decizii ale ECOFIN pe baza raportului Comisiei, pe baza a acceptării de către guvernele statelor membre, în funcție de programele pe termen mediu. Deci, așa cum am spus-o în prezentarea mea de introducere, vizăm o deplină punere în aplicare a programului care a fost uh, hotărât și uh, convenit în conformitate cu noul tratat și anume partenerii au fost cei care au hotărât asupra iar uh, țările în uh, cauză nu au avut uh, dreptul să voteze. De aceea, mi se pare rezonabil nu numai să nu supraîncărcăm politicile monetare, dar, și asta este foarte important, să uh, reclădim încrederea, să întărim încrederea. Pentru că încrederea este esențială în perioada actuală. Este esențial să fim în măsură să convingem uh, populația, uh, gospodăriile și economia în general că pot să aibă încredere în viitorul propriilor întreprinderi, astfel încât uh, sectorul casnic să nu fie supraîmpovărat uh, de o poziție uh, fiscală uh, neviabilă. Aceasta mi se pare problema imediată în uh, statele din zona uh, euro, dar nu este valabil numai pentru zona euro, ci pentru Europa în ansamblul său și chiar pentru uh, lumea industrializată în ansamblul său, lucru pe care l-am menționat deja. Aș fi precaut în ceea ce privește implicarea BCE-ului în consolidarea, în coordonarea chestiunilor de, de trezorerie uh, a statelor membre, în gestionarea uh, fluxului de debite de datorii din statele membre. Singura remarcă pe care aș face este că sunt uluit uh, de faptul că în unele țări atrase de ratele pe termen scurt au avut tendința de a reduce uh, scadența uh, debitelor și acest lucru nu este bun pentru că statul devine astfel mai vulnerabil. De aceea cred că este important să existe o uh, durată, o scadență uh, uh, normală, rațion, uh, rezonabilă a debitelor de stocuri. Dar, încă o dată spun, uh, nu cred că e bine ca BCE-ul sau orice altă bancă centrală să se implice uh, în uh, gestionarea trezoreriilor. Mulțumesc, domnul Șuntis. Nu, ce scuze, spune președinta. Pascal Cafet. Nu, domnule Contis, nu încă. Domnul Pascal Contis. Bună ziua, domnule Trișe. Aș vrea să uh, revin uh, la întrebarea pusă de domnul Bulman în ceea ce privește deficitul de concurent, pentru că răspunsul a fost interesant și cred că este ceea ce putem să uh, spunem despre guvernarea economică europeană. În contextul crizei analizăm evoluția deficitului și în zona euro avem o creștere a deficitului pe de-o parte și a excedentelor pe de alta. Am vorbit mult de cifre, știți uh, că deficitul este de la, 14, la în Grecia este de 14% din PIB și avem uh, un excedent foarte mare al Germaniei, 7% din uh, PIB. Dumneavoastră nu puteți să aveți o politică unică monetară dacă competitivitatea relativă a statelor membre uh, se depărtează uh, tot mai mult uh, de la fiecare an. Deci Grecia beneficiază de euro și nu de, de valoarea dar Germania nu beneficiază de o reevaluare a mărcii germane dacă ar exista în continuare moneda. Deci, dacă cred că este nevoie de o uh, ghidare uh, unică uh, pentru menținerea echilibrului economic, așa cum a spus-o și dumneavoastră întreaga zonă euro trebuie să fie echilibrată. Nu ne putem permite să existe uh, dezechilibre uh, interne atât de mari de la un stat membru la altul. Fără a pune sub semnul întrebării existența monedei euro și uh, Asta este partea declarației la care nu subscriu pentru că există mecanisme sănătoase mecanisme economice de corecție, de corectare, și anume uh, competitivitatea este cea care operează, intră în joc în uh, astfel de situații, dar asta se poate întâmpla pe termen lung, pe un termen mult prea lung. Trebuie să vă spun că dialogul pe care l-am avut cu Eurogrupul, cu guvernele, uh, e un dialog pe care îl purtăm în fiecare lună. Din 2005 am spus membrilor Eurogrup că unul dintre domeniile principale unde trebuie să existe supravegherea reciprocă este cel al evoluției competitivității relative și, în special, evoluția generală a costurilor în diversele economii. Trebuie să spun că la 10 ani de la existența monedei euro am uh, încercat să tragem concluzii pentru viitor. Eu am insistat uh, asupra faptului că, în afară de uh, supravegherea atentă a politicilor bugetare, trebuie să supraveghem foarte atent și competitivitatea relativă și, de asemenea, trebuie să supraveghem uh, consecințele acestei competitivități relative asupra excedentelor și deficitelor de concurent. Uh, nuanțez această noțiune excedent și deficit de concurent, pentru că în țări cu o rata demografică uh, foarte uh, slabă, trebuie să există un uh, deficit de cont curent. Deci, este logic să se pună deoparte fonduri pentru viitor, pentru fondurile de pensii acest lucru este valabil pentru mai multe țări din zona euro. Pentru a reveni la ceea ce consider că este problema adevărată și anume uh, evoluția competitivității relative. Și aici a spune exact ceea ce am spus uh, mai adineauri în legătură cu regimul permanent al zonei euro. Aici avem o inflație sub 2%, aproape de 2%. Știm că după 12 ani avem această definiție a stabilității prețurilor și este un, o normă mondială. 2% sub 2%. Cam asta este ceea ce vizează uh, specialiștii uh, experți în inflație. O zonă confortabilă a inflației este sub 2% dar poate că n-aș spune chiar aproape de 2%. Asta este de urmărit. Noi garantăm acest lucru. Inflația națională, rata inflației, trebuie să uh, varieze în jurul acestui procent dacă variază, există o pierdere de competitivitate în fiecare an. Deci toate guvernele și cu siguranță cele care au o competitivitate uh, mediocră, care au pierdut uh, ratingul dat de agențiile de rating. Deci dacă trebuie să uh, prindă din urmă, să recupereze, iată ce a făcut Germania. Germania a intrat în zona euro într-o situație de necompetitivitate relativă după reunificare. Ea avea probleme de competitivitate. Le-a avut uh, o perioadă lungă. A avut o inflație națională sub media inflației în zona euro. Dar acest lucru nu este anormal este funcționarea normală a unei vaste zone continentale cu o monedă unică ea și-a îmbunătățit această competitivitate relativă. Încă o dată, nu interpretați uh, actualul excedent german numai din punct de vedere al supracompetitivității relative. Germania trebuie să-și pregătească viitorul demografic. Cred că, din nou, o să vă rog să nu mai puneți întrebări atât de interesante. Domnule Schinter este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Băncii Centrale Europene. Ați spus și suntem cu toții de acord uh, că acum uh, auzim declarații contradictorii când criza a început, ați spus că fiecare țară trebuie să-și gestioneze criza. Dar recent, alte persoane, inclusiv uh, dumneavoastră, ați vorbit de aceste mecanisme de susținere. Întrebarea mea. Ați vorbit despre aceste mecanisme de susținere care sunt în afara tratatelor, dar atunci pe ce bază ar fi constituite astfel de mecanisme de susținere? Apoi, guvernul Elen a spus că va promova în continuare programul de întărire a lichidităților. Întrebarea mea este următoarea. Care este punctul uh, de, noastră de vedere? Guvernul trebuie să uh, susțină în continuare acest program pentru finanțarea deficitului bugetar ce l-ați sfătui pe uh, ministrul Elen de uh, Finanțe să continue cu acest program? Am spus uh, deja cum privesc eu și ce înțeleg eu prin aceasta, care sunt condițiile care trebuie îndeplinite în legătură cu non-concessional loan, un împrumut neconcesional. Dacă este impusă o condiție riguroasă, aceasta trebuie să fie un instrument non-concesional dacă asta ar putea să rezolve uh, o situație excepțională pentru țara în cauză și ar avea un impact asupra uh, zonei euro, euro în ansamblul său, așa cum a spus-o Consiliul European. Vă amintiți, Consiliul European a spus că statele din zona euro trebuie să ia măsuri uh, hotărâte și coordonate pentru a uh, garanta stabilitatea financiară în zona euro în ansamblul său. Cred că am fost cât se poate de clar. În uh, ceea ce privește susținerea care a fost convenită de diferitele guverne pentru propria lor sferă financiară, sigur, a existat o susținere extrem de mare, de mare. Știți că BCE-ul a calculat doar asistența financiară dată uh, băncilor și am ajuns la procentul de 25% din PIB-ul Uniunii Europene și a Statelor Unite. Dimensiunile sunt aproximativ aceleași. Deci, dacă susținerea pentru a gestiona uh, riscul uh, contribuabililor nu Asta nu înseamnă deloc că vor exista pierderi, ci se va genera profit. Însă pentru asta este nevoie totuși să se mobilizeze nivelul de risc al contribuabililor. Și în țările pe care le-ați menționat a existat un echivalent al acestei susțineri care a fost acordat la nivelul continentului nostru în statele, uh, și în Statele Unite. Nikita Savela. Urmează Nikita Savela. Domnule președinte, băncile din Grecia În Grecia există sucursale ale băncilor uh, din uh, țările central europene. Sistemul este uh, sănătos din punctul acesta de vedere și băncile deci nu se confruntă cu probleme în prezent. Dar vorbeați despre măsuri de prevenire și la asta vroiam și eu să mă refer. Atâta timp cât nu încetează criza în Grecia, băncile s-ar putea confrunta cu o problemă de lichidități. Însă aceste bănci sunt filiale ale BCE. Dacă sunt probleme de lichiditate, atunci Banca Centrală Europeană ar trebui să sprijine, să vină în ajutorul băncii elene, nu e așa? Sigur, spune domnul Trișe, vom aplica toate regulile pe care le-am aplicat și în cazul Irlandei și în cazul tuturor membrilor zonei euro. E de la sine înțeles acest lucru. Uh, is Jury, Thank you very much, uh, Madam Chair. Tisztelt elnök úr! Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule președinte. Întotdeauna îmi uh, face o plăcere deosebită să vă ascult. După cum știți probabil, pe ordinea de zi avem o dezbatere legată de sistemul de supraveghere. Și vreau să vă întreb Uh, legat de Consiliul pentru Riscuri Sistemice. Acest Consiliu se va baza pe structurile băncii centrale europene. Aș vrea să știu ce instrumente va avea la dispoziție acest Consiliu pentru a pentru a-i permite să ne avertizeze cu privire la pericolele din viitor. Care sunt, deci, punctele forte ale acestui Comitet European pentru Riscuri Sistemice? A doua întrebare se referă la amendamentele pe care le-am propus. Propunerea inițială a Comisiei spune că ar urma să existe cinci persoane delegate în Consiliul Comitetului Director din partea Consiliului General, dar nu se spune nimic despre proporții. Și amendamentele propuse de Polonia și de Ungaria față de aceste prevederi solicită să existe membrii delegați din partea zonei euro și din afara zonei euro. După părerea mea, este un amendament important pentru că criza ne afectează pe toți, nu doar pe membrii zonei euro. După părerea mea, experții, experți din um, state care sunt în Uniunea Europeană, dar nu în zona euro, ar trebui să existe la nivelul acestui organism. Mulțumesc foarte mult, doamnă. În primul rând, Comitetul pentru Riscuri Sistemice va avea parte de mobilizarea BCE pe de-o parte, de băncile centrale din cele 27 de state membre pe de altă parte, care vor uh, face parte din uh, structurile de conducere ale acestui comitet, dar și la nivel tehnic. În prezent recrutăm, cum s-ar spune, încă 27 de persoane care să facă față noilor responsabilități. Și dacă ne gândim și la șefii diferitelor autorități de supraveghere microprudențială, dacă ne gândim la guvernatorii băncilor centrale, care răspund în multe cazuri de măsuri de supraveghere macroprudențială, așa cum a sugerat uh, Comitetul la Rozier, așa cum a fost uh, propus și acceptat de către Comisie. Și Parlamentul analizează în prezent uh, aceste numiri. În orice caz, avem nevoie de o entitate care să poată reflecta, să poată analiza riscurile sistemice am văzut ce înseamnă să ai de-a face cu riscuri sistemice de mare amploare. În ceea ce privește amendamentele despre care vorbeați dumneavoastră, problema, după părerea mea, problema juridică pe care o pune amendamentul dumneavoastră, dar sigur că nu este cazul să mă amestec în uh, discuția dumneavoastră. Până la urmă, discuția este la nivelul dumneavoastră al Parlamentului. Dar, după părerea mea, în măsura în care zona euro se extinde în timp. La început erau 11 membri, acum sunt 16 și dacă dăm un anumit procentaj de reprezentare a zonei euro, o să um, ratăm o reprezentare mai largă. Știți că sunt două țări care au un opt-out Este foarte greu să reprezinți în mic structura celor 27. Sigur că trebuie reprezentată această structură și dacă aceasta este ce ați dori să spuneți dumneavoastră, după mine este de la sine înțeles. Ar fi trebuit poate, adică dacă ar fi fost introduse aceste lucruri în tratat, poate că nu s-ar fi potrivit cu evoluția ulterioară, dar este de la sine înțeles. Äh, Domnule președinte, am următoarea întrebare. Săptămâna trecută am participat la o ședință la care a participat și primul ministru Elen, care a spus că, pe de-o parte, Grecia ar trebui să respecte regulile FMI, dar, pe de altă parte, că nu vor primi fondurile respective. S-a purtat o discuție la referitoare la Fondul Monetar European, care ar putea asigura o finanțare pe termen lung. Ce părere aveți despre această posibilitate? A doua întrebare. Primul ministru Elen a spus foarte clar că are nevoie de două măsuri. Protecție împotriva speculațiilor pe piețele globale, pe de-o parte, și o, un sprijin legat de rata mare a dobânzii. Ce pot, pot face Uniunea Europeană și BCE-ul aici? A treia întrebare. Ați vorbit despre Uniunea Monetară. Din punctul meu de vedere, pactul de stabilitate și de creștere nu este suficient pentru Uniunea Monetară. De ce este nevoie pentru a crea această Uniune? Ce părere aveți despre propunerea domnului comisar Rehn de zilele trecute, care vorbea despre o influență asupra politicilor bugetare? First of all, we, we are, uh... În primul rând, să nu uităm că vorbim despre o problemă urgentă. Programul de redresare pentru Grecia, aplicarea acestui program, credibilitatea pe care trebuie să o recâștige Grecia. Aceasta este problema cu adevărat urgentă. Noua construcție este un proiect pe termen lung. Fondul Monetar European. Nu, ne place foarte mult adjectivul monetary, monetar. După părerea noastră, avem deja o instituție monetară în Europa, și anume Banca Centrală Europeană și, din câte am înțeles eu, există o idee legată de acest fond monetar european, o idee de a organiza un, uh, o schemă de sprijin non-concesional pentru cazuri excepționale, cu condiții foarte clar impuse, reluând condițiile deja incluse în pactul pentru stabilitate și creștere. Cam asta ar fi, asta ar fi raționamentul din spatele acestui instrument. Din punctul meu de vedere, toate condițiile pe care le-am menționat cu privire la posibilul sprijin non-concesional pentru Grecia în prezent ar fi exact aceleași, uh, exact la fel de ferme și pe viitor. Propunerea aceasta a fost uh, făcută de către guvern și trebuie analizată avându-se în vedere și propunerile concrete ale celorlalți protagoniști. Singurul punct cu privire la care am o opinie foarte negativă, este această idee a excluderii unei țări din zona euro. După părerea mea, această idee intră în contradicție cu însăși natura zonei euro. Legat de a doua întrebare, care vorbea de protecția împotriva speculanților, nici aici nu vreau să fac alte comentarii, nu vreau să spun altceva decât ce am spus deja, și anume că trebuie să ne asigurăm că piețele financiare funcționează corect la nivel general. Pot să mai spun totuși că în anumite cazuri trebuie să analizăm lucrurile în situația concretă și este clar că dacă am avea o poziție fermă și clară, am vedea poate o reducere a tensiunii. Întotdeauna am uh, făcut apel la disciplina verbală, care se aplică, în normal, tuturor, inclusiv grecii. În ceea ce privește ultima întrebare, cea legată de pactul de stabilitate și creștere, după părerea mea, este clar că era nevoie de o implicare deplină a guvernelor în contextul Pactului pentru Creștere și Stabilitate. Avem instrumentele de care avem nevoie. Nu cred că este cazul ca Europa să se concentreze la infinit pe restructurarea instituțiilor, pe reformularea de reguli și regulamente. Până la urmă, miza este hotărârea guvernelor și simțul lor de răspundere. Experiența prezentă ne face bine din acest punct de vedere, pentru că ne subliniază încă o dată nevoia de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Mulțumim, domnul García Marcau. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Domnule președinte, am trei comentarii referitoare la dezechilibre și supravegherea în cazul Greciei. Legat de dezechilibrele mondiale, din 2003 vorbim despre valoarea monedei chineze. Excedentul este de 10 ori mai mare decât în 2003. Ce poate face BCE și ce se întâmplă dacă China hotărăște să vândă rezervele în dolari. Legat de pactul de stabilitate și creștere, știm că a avut loc o, un proces de revizuire din partea Comisiei, însă n-a fost decât un exercițiu birocratic. Poate că ar trebui introduse noi criterii, cum ar fi deficitul de concurență sau alte, alți indicatori. Legat de sancțiuni. Știam că sancțiunea nu se va aplica tuturor statelor membre din Uniunea Europeană, ci doar celor din zona euro, în 2004-2005. Acum știm că sancțiunea nu se va aplica niciunui stat. Oare nu ar trebui să renunțăm cu totul la ideea de sancțiune actuală și să ne gândim mai degrabă la conformitate, la respectarea regulilor. Apoi, credeți că această conspirație între bănci și guvernul elen despre care vorbește presa cu scopul de a ascunde deficitul uh, public ar fi fost poate evitată dacă ar fi existat o autoritate europeană care să aibă un rol de supraveghere în acest caz, cred că supraveghetorul Elen ar fi aici de față să ne explice ce, au, ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Cred că aveți 100% dreptate cu privire la dezechilibrele globale, care răspuns, sunt răspunzătoare pentru criza cu care ne-am confruntat pe plan global. Și dacă nu există o eficiență și o eficacitate a procesului de supraveghere realizat la nivelul G20 asupra fiecare economii și mai ales asupra economiilor foarte dezechilibrate pe plan mondial, atunci clar avem deja rețeta următoarei crize trebuie să tragem învățăminte nu doar uh, uitându-ne la ce s-a întâmplat pe piețele financiare, ci uitându-ne și la politicile macroeconomice ale țărilor mm, răspunzătoare de dezechilibre mari, indiferent că vorbim despre excedente sau deficite. Și din acest punct de vedere știți foarte bine ce poziție avem noi față de China. Am spus la ultima reuniune G7 ceea ce spusesem deja la Istanbul. Mesajul este că o apreciere treptată și ordonată a valutei, a monedei chineze ar fi în interesul Chinei și în interesul prosperității și stabilității economiei pe plan global. În ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere, fac încă o dată apel că la punerea în aplicare a pactului. Ea a fost deja agreată, pactul a fost revizuit și este consfințit de însuși tratatul. Știm ce se întâmplă când este neglijat. Haideți să aplicăm prevederile pactului. Nu cred că este absolut necesar să-l schimbăm. Ceea ce avem de făcut este să ne facem datoria și, încă o dată, consider că situația de acum ar trebui să ne trezească. În ceea ce privește sancțiunile, în niciun caz nu aș fi de părere să renunțăm la ele. E adevărat, în trecut au existat niște poziții ferme și am spus atunci Țineți minte că s-a purtat o adevărată bătălie între Consiliu și Comisie, s-a ajuns în fața Curții de Justiție și mai mult ca niciodată aș spune că această idee a aplicării pactului, inclusiv sancțiunile, mi se pare foarte adecvată, fără să așteptăm să ajungem într-o situație atât de dificilă încât să nu mai poată fi rezolvată. Încă o dată, vorbim aici despre niște lucruri la care trebuie să reflectăm pe termen mediu și lung și sunt 100% de acord cu ultima observație, și anume că avem nevoie ca Eurostat să aibă posibilitatea să meargă la fața locului pentru a colecta toate informațiile de care are nevoie, pentru a se asigura că are la dispoziție aceste informații și pentru a le folosi. Nu putem accepta ca pe viitor să mai fim uh, uh, puși în fața unor imagini deformate ale realității, unor cifre mm, falsificate care distrug credibilitatea. E un punct extrem de important acesta și sunt convins că toate uh, guvernele sunt uh, conștiente de asta, pentru că în trecut uh, au ezitat să se angajeze în decizii prea ferme aici. Doamna Podimata are cuvântul. Very much, Mrs. Mr. Uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Trișe, două chestiuni trebuie clarificate. 1. Sunteți de părere că avem nevoie de un mecanism european de asistență pentru o țară care se confruntă cu dificultăți economice, cum ar fi cazul Greciei, și doi, în ce circunstanțe sunteți de părere că ar trebui să fie mobilizat, folosit un astfel de mecanism? Și considerați că uh, pachetul um, de șase puncte pe care l-a propus Grecia în martie reprezintă um, o astfel de situație Uh, extraordinară care amenință întreaga Uniune Europeană și ar justifica mobilizarea unui astfel de mecanism. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu vreau uh, să revin asupra celor spuse. M-am referit deja la condițiile necesare după mine pentru un uh, astfel uh, de, uh, de mecanism de credit nepreferențial, neconcesional. Nu vreau să revin asupra condiționalității, asupra faptului că este uh, neconcesional, fără nicio subvenție și faptul că trebuie ca amenințarea să fie una gravă și imediată și trebuie să fie considerată de Consiliu ca fiind o amenințare la adresa stabilității Uniunii Europene. Iar uh, după mine, întrebarea care se pune este dacă această amenințare este gravă și imediată pentru țara în discuție și pentru zona euro în um, întregimea sa. Domnul Cutaș. Domnule președinte, domnule președinte Trișe, vorbim în contextul Uniunii Europene actuale de responsabilitate, de solidaritate, de monitorizare, toate măsuri software, dacă îmi permite să fac o paralelă IT, și aș dori să vă întreb dacă la nivel hardware putem face ceva și de aceea aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră în ce privește imaginea, arhitectura guvernanței fiscale în Uniunea Europeană în viitor, având în vedere toți participanții implicați, băncile naționale, centrale, trezoreriile naționale, Banca Centrală Europeană. Cum vedeți dumneavoastră această arhitectură a viitorului? I think all institutions have... După părerea mea, toate instituțiile trebuie să-și asume răspunderile proprii. BCE-ul trebuie să fie credibil în ceea ce privește stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în ceea ce privește ancorarea așteptărilor uh, în armonie cu această definiție a stabilității prețurilor și să-și aducă contribuția. După mine, aceasta este credința de bază a europenilor la creștere, la ocuparea forței de muncă și la stabilitate financiară. Responsabilitatea guvernelor uh, este o altă chestiune și uh, se manifestă la nivel național. Este vorba de oferirea unor politici fiscale care să inspire încredere, fără să împovăreze prea tare pe copii și pe nepoții noștri, fără să fie, și care să fie considerate demne de încredere de către cetățenii acelei țări și, că, și de către agenții economici pentru a nu împiedica creșterea economică și ocuparea forței de muncă în zona europeană și în Uniunea Europeană există supravegherea guvernelor care au această răspundere, fiindcă, iată, Așa au hotărât cetățenii europeni să se desfășoare acest mecanism de supraveghere în conformitate cu tratatul și cu, și cu pactul uh, european de creștere și stabilitate. Hardware-ul există, dar uh, suntem într-o situație mai dificilă, fiindcă ne confruntăm cu o uh, situație de criză de mare gravitate, cea mai gravă situație de criză de la al doilea război mondial, poate chiar de la primul război mondial, iar aici sunt de părere că, într-adevăr, această sarcină, această provocare este una uriașă, dar uh, să ne folosim uh, uh, să ne folosim cum trebuie de acest hardware pe care îl avem la dispoziție. Nu propun să aducem schimbări. Domnul Schmidt are cuvântul. Mulțumesc. Vorbeați despre un destin comun, domnule Trișe, iar acesta nu se referă doar la țările din uh, zona euro, ci pentru țările din uh, întreaga Uniune Europeană. Și poate că vă amintiți, eu, uh, eu vin dintr-o țară din afara zonei euro și sunt foarte nerăbdător să ne alăturăm și noi zonei euro. Uh, în 2008, uh, în 2009 era ușor de explicat uh, situația, iar uh, criticii erau tăcuți atunci. Acum însă își fac ascultat, își fac auzit glasul și mi-amintesc de ce am hotărât la referendumul din 2003. Este după mine, zona euro nu va funcționa niciodată. Va funcționa doar dacă vom avea o Europa, o Uniune fiscală. Uh, și întrebarea mea este ce valoare adăugată, ce argumente de valoare adăugată îmi puteți oferi astăzi, domnule Trișe? După mine acestea sunt false, iar uh, Grecia. Um, uh, vreau să vă întreb uh, care sunt beneficiile uh, apartenențe la zona euro. Văd că Greciei nu i-a prea folosit. Ați putea să-mi răspundeți, domnule Trișe? Da, o întrebare foarte bună. Nu cred că e așa de greu totuși de explicat. În momentul în care s-a creat acest concept, a existat uh, o părere foarte clară acum că, în afara de supravegherea din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere, iar dumneavoastră știți foarte bine că eu spun sus și tare, uh, Uniune Economică și Monetară, noi suntem responsabili de aceasta, iar miezul acestei uniuni reprezintă Pactul de Stabilitate și Creștere Economică. Dar, încă de la începutul um, conturării acestui concept, a existat ideea că ar putea să existe acest mecanism de supraveghere um, deasupra nivelului de peer pressure și așa mai departe, iar sentimentul de piață ar, trebui, ar putea să joace o influență aici. Deci ar fi fost binevenit să nu există o fuziune a tuturor trezoreriilor. S-a hotărât acest lucru uh, de aceiași părinți fondatori. Iar dacă eu, dacă aș fi optimist acum, aș spune că Grecia o luase pe o cale greșită, iar presiunea din partea partenerilor de la ultimul Consiliu European, plus presiunea din partea pieței, a dus, a împins guvernul elen pe o direcție mai bună, pe care eu o numesc convingătoare și îndrăzneață în ceea ce privește măsurile adoptate, astfel încât, pe de o parte, dumneavoastră asistați aici la un episod din uh, funcționarea acestui uh, mecanism uh, închipuit de părinții fondatori cu două elemente de presiune. Acum ne aflăm într-un moment în care ne dăm seama că o anumită parte a pieței uh, ezită în continuare. După mine, aceasta este doar o, o tranziție, fiindcă hotărârile luate de guvernul elen, care sunt foarte curajoase și foarte convingătoare și pe baza mm, judecății partenerilor, ar trebui să fie recunoscute. Treptat vom vedea ce se întâmplă de acum înainte. Mai mult există și acest uh, sentiment care a fost exprimat de șefii de stat și de guvern și vreau să vi-l citez, fiindcă, fiindcă există, a fost semnat aici, uh, statele membre vor lua acțiuni coordonate dacă este nevoie pentru a uh, proteja stabilitatea financiară în zona euro. Iată, acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Mai mult, uh, putem spune că poziția consolidată a zonei euro este mai bună decât a principalelor membri a G7. Ar trebui să nu uităm acest lucru, fiindcă noi uh, respectăm uh, Uh, ne aflăm într-o situație intensă pentru guvernul elen, pentru Grecia, dar este vorba de un sistem care a fost proiectat să funcționeze astfel în situații dificile și acum ne confruntăm cu situații dificile, dar eu sunt încrezător. Iată răspunsul meu. Gay Mitchell, aveți cuvântul și vă reamintesc că avem un deficit de 5 minute, astfel încât vă rog să fiți succinți. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Trișe, eu de, de doi ani vă tot întreb despre inflația activelor înainte ca bășica să se spargă. Vreau să vă întreb o chestiune foarte specifică, fiindcă uneori ne concentrăm prea mult pe problemele macroeconomice și nu destul asupra celor microeconomice. Vreau să ridic o chestiune care este o problemă pentru circunscripția mea, în țara mea și s-ar putea să se aplice și altor țări. Uh, ne aflăm în această situație pentru că sistemul financiar era pe pilot automat și cred că, într-o anumită măsură, încă mai este așa. Dacă la IMM-uri am, am fi creat unul sau două uh, slujbe, atunci problema șomajului ar fi soluționată, dar există aceste probleme fiindcă nu mai avem uh, manageri bancari care să-și asume riscuri calculate, iar uh, în momentul în care întreprinderile nu-și asumă riscuri, nu pot să progreseze. Nu vreau ca bancherii să, uh, să fie jucători, dar vreau să își ia riscuri cunoscând mediul de afaceri acest lucru se poate întâmpla dacă avem un manager bancar care cunoaște interlocutorul. Și iată întrebarea mea. Eu, uh, eu o să repet acest, uh, acest subiect, așa cum am făcut-o și înainte. Domnule președinte, uh, veți discuta acest lucru la nivelul Băncii Centrale Europene, veți discuta nevoia de a, ne, de a, ne, de a reveni la niște niște manageri bancari care să-și poată asuma riscuri, riscuri calculate. Și sper să mă bucur de sprijinul dumneavoastră în această chestiune. Domnul Trișe, sunt de acord într totul cu dumneavoastră, aveți în, într totul dreptate, iar uh, înțelepciunea ne-a arătat și experiența ne-a învățat că acești uh, acești manageri care, care, calcul, care pot să calculeze riscurile, mai ales la IMM-uri, joacă un rol decisiv, iar motivul pentru care economia de piață are nevoie de bănci pentru a evalua riscurile și spre a nu funcționa ca, ca instituții care care um, spun nu în situații de criză și spun da în situații de creștere economică. Trebuie să spunem da sau nu în funcție de client, în funcție de, în funcție de situația respectivă. Și nicio uh, și situațiile, situația diferă de la o întreprindere la alta. Sunt de acord, sunt sigur că colegii mei sunt de acord cu mine și Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale uh, Um, este de aceeași părere la nivelul zonei euro și la nivelul întregii Uniuni Europene. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Doamna Luling se pare că uh, nu mai e în sală. Ajung astfel la domnul Goebbels. Euh, Domnule președinte, în răspunsurile dumneavoastră ați uh, insistat în mai multe rânduri asupra condiționalității necesare Ați vorbit de niște condiții foarte riguroase. De la începutul crizei, Banca Centrală Europeană și-a asumat foarte bine rolul de împrumutător de ultimă resursă și a fost uh, uh important că s-a dat aceast, aceste împrumuturi, s-au dat cu o rată avantajoasă băncilor europene. Există însă oare vreo condiționalitate legată de aceste refinanțări sau băncile pot să vină să ceară refinanțare la dumneavoastră pentru a specula pe piețele financiare? În al doilea rând, ați spus că BCE este o instituție federală și aveți dreptate. În fața dumneavoastră aveți Uniunea Europeană, respectiv Eurogrupul, care rămân un grup de state fără solidaritate bugetare în interiorul Uniunii, un buget de 1% în raport cu bugetele federale americane care uh, absorb 30% din PIB-ul american. Și aveți 16 uh, piețe obligatare diferite. Uh, și oare nu s-ar viza uh, crearea unei piețe europene a obligațiunilor europene? Asta ar fi întrebarea. La primul punct, va spune că avem reguli pentru refinanțarea băncilor și, prin urmare, aceste bănci uh, trebuie să îndeplinească aceste condiții. Noi nu exercităm alt control decât uh, cel exercitat, desigur, de organismele de supraveghere uh, centrale, uneori băncile centrale membre ale sistemului, alteori și autoritățile independente din diferitele state membre. Așadar, această responsabilitate se exercită de cei care răspund de supravegherea bancară. Noi, asigurăm și am asigurat lichiditatea băncilor. Însă operațiunile excepționale pe care implicit uh, le-ați evocat, refinanțarea pe 6 sau pe 12 luni, am spus în uh, introducerea mea că le eliminăm treptat acum pentru a reveni la o situație mult mai normală. În ceea ce privește cea de-a doua remarcă, e adevărat, zona euro a fost constru- construită lăsând Uh, statele membre uh, să aibă răspunderea propriei uh, gestiuni bugetare. Și de aceea noi am spus întotdeauna supraveghere riguroasă a politicilor bugetare este un element esențial al monedei unice. Și aș adăuga supravegherea politicilor bugetare, supravegherea uh, costurilor, uh, evoluției costurilor, a evoluției competitivității relative, pentru că prin uh, erodarea bugetului se erodează și competitivitatea relativă, pentru că există o legătură între cele două elemente. Însă nu o să vă surprindă faptul că vă spun că nu suntem pentru emitere de uh, titluri uh, solidare, titluri de valoare, pentru că aici punem în joc toate politicile bugetare și s-ar putea să existe avantaje, așa cum ați spus-o, din punct de vedere al uh, lichidității, în funcție de dimensiunile pieții. Uh, Însă este un mare dezavantaj. Nu se mai face diferența între o gestiune bună și una mai puțin bună. Și pentru că ne aflăm într-un sistem care nu este un sistem federal uh, complet, atunci nu e prea bine să nu facem o diferențiere între o bună și o proastă gestiune. Iată de ce noi nu am fost în favoarea Uh, emisiunii de obligațiuni uh, sub o semnătură unică uh, pentru zona euro sau pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Ivo Straicek. În remarcile introductive, v-ați referit la dezechilibrele globale și importanța dezechilibrelor globale. Aș dori să vă întreb în ceea ce privește evoluțiile viitoare ale uh, dezechilibrelor uh, globale. Pentru că una dintre cauzele crizei actuale au constituit-o dezechilibrele uh, acumulate pe uh, piața imobiliarului și a locuințelor. Și de aici și întrebarea mea. În primul rând, băncile centrale din întreaga lume, inclusiv BCE-ul, ar trebui să țină mai mult uh, cont Uh, în uh, elaborarea politicilor viitoare de prețul uh, imobiliar, apoi BCE-ul ar trebui să susțină creșterea ponderii prețurilor la imobiliar în indexul de prețurilor de consum. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebările uh, foarte importante. În primul rând, aș dori să spun că aveți într totul dreptate. Bulele uh, imobiliarului joacă în mod istoric un rol foarte important în uh, această evoluție de dezvoltare nemăsurată la care am asistat. Sigur, domeniul imobiliar este uh, o componentă importantă a uh, bulei exploziei prețurilor uh, la active răspunsurile nu sunt atât de ușor de dat. Avem un comportament sau comportamente diferite, experiențe diferite în această privire, eh, privință. În unele cazuri eh, a existat un soi de stabilizare automată a prețurilor locuințelor. Am putut să asistăm la acest lucru și în Europa. În alte cazuri am asistat eh, la o cădere liberă dramatică. Și de aici dificultatea. În ceea ce privește indexul uh, prețului de, prețurilor de consum, o parte din uh, această bulă a arătat că încă nu avem răspunsul, ne gândim la asta, e o problemă foarte importantă. Au avut uh, loc discuții în cadrul BCE, am avut discuții și cu Eurostatul, în acest moment suntem foarte prudenți. Tendința este să considerăm că indexul prețurilor de consum uh, armonizat actualmente este cel mai bun indicator pe care putem să îl uh, oferim, însă sunt întru totul de acord că asta e tot ce putem face mai bine, însă cel puțin în teorie nu este uh, idealul. După cum vedeți, sunt foarte prudent în această privință. Ați uh, mai pus o a treia întrebare. V-am răspuns la întrebare? Dacă va ține cont dacă se va ține cont de aceste dezechilibre în acest sector uh, în viitor. După cum uh, vedeți, noi considerăm că însuși faptul că analizăm uh, toate uh, informațiile, toate componentele. Uh, creditele și creditele restante și în creditele restante avem împrumuturile date pentru locuințe și am spus-o de mai multe ori și în fața Parlamentului. Faptul că facem astfel de analize arată că avem în vedere uh, acest aspect atunci când hotărâm asupra ratei dobânzilor. Poate că putem să mai furăm încă 5 minute din timpul interpreților. Doamna Luling, uh, n-ați fost în sală. Vreți să puneți acum o întrebare? Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a spus că nu am dreptul să pun întrebări domnului Trișe. Aș vrea să pun o întrebare pentru că președintele Eurogrupului, atunci când uh, s-a discutat despre acest instrument menit uh, să ajute Grecia, a spus este clar, nu există garanții bilaterale, dar a vorbit de asistență bilaterală. Puteți să-mi explicați, domnule președinte, de ce unele țări nu ar participa la garanțiile bilaterale pentru Grecia. Dar atunci aceste țări n-ar participa nici la asistența bilaterală acordată Greciei. Eu nu înțeleg, trebuie să vă mărturisesc diferența între garanțiile bilaterale și ajutoarele, asistența uh, bilaterale. Dacă unii vor unele și nu le vor pe celelalte, cum atunci vedeți acest instrument? În primul rând, nu aș spune neapărat că e vorba de asistență. Așa cum am spus, nu trebuie să existe elemente de subvenție în ceea ce urmează să facem. Nu, o, nu subvenții, nu o, concesionări. Președintele Eurogrupului vorbește de sectorul de care răspunde și anume armonizarea uh, hotărârilor luate de diferite guverne, eu nu răspund de acest lucru, așa încât ceea ce am prezentat au fost condițiile pe care le consider a fi necesare pentru ca angajamentele care au fost uh, luate, luate să fie urmate, dacă este cazul, de fapte concrete. Și anume, e vorba de elemente ne care nu au caracter de subvenție și care ar fi convenite de diferitele state membre ale zonei euro, așa cum se menționează în comunicatul dat de șefii de stat și de guvern. Uh, Domn, uh, președintele Eurogrupului uh, Jean-Claude Juncker este cel care trebuie să răspundă la o astfel de întrebare pentru că este domeniul de care răspunde. Un minut, foarte rapid, pentru că ați fost uh, primul uh, din Catch the Eye. Domnule Trișe, foarte pe scurt, în legătură cu dezechilibrele, a spus că există o problemă cu dezechilibrele, dar și unele țări care au un excedent, dar nu și în cazul Germaniei din cauza uh, provocării demografice semnificative. Dacă analizăm contul curent, am putea să spunem că, sigur, există motivele să se facă și mai multe economii, dar o provocare, o dificultate demografică nu uh, justifică ca prețurile pe uh, unitatea de produs uh, să uh, să genereze uh, uh, inflație. cred că noi trebuie să cerem ca Germania să acționeze într-o modalitate favorabilă zonei euro și se pare că Uh, ați făcut astfel de cerințe pe plan intern și poate că și acum ar putea să cereți acest lucru Germaniei. Pentru a rezuma, în primul rând, atunci când se analizează excedentul sau deficitul de concurent, trebuie să ții cont de tendințele demografice ale unei țări. Și știți că în uh, cadrul Europei există mari diferențe, chiar dacă acest lucru este surprinzător. Dar așa stau lucrurile. Toate nu cred că întreg deficitul sau sur, uh, excedentul de cont curent al Germaniei poate să fie explicat numai prin această uh, prismă. În ceea ce este prețul pe produs, e adevărat că Germania a început, a intrat în zona euro cu un uh, nivel de competitivitate care nu era suficient. Asta nu înseamnă că uh, dinamica a fost uh, mai mică în uh, Germania, pentru că Germania a recuperat. Dar acum putem să spunem că de acum încolo și cu asta sunt de acord. Competitivitatea relativă a fost recuperată și ținând cont de standardele noastre pentru uh, inflație aproape de 2, pot să-mi imaginez că în viitor, pe termen lung, și trebuie să ne gândim întotdeauna pe termen lung, ar trebui să existe o oscilație în jurul valorii medii. Media competitivității relative uh, este mai sau mai puțin corectă. Nu există un dezechilibru major. Și acesta este un concept care nu este lesne de înțeles, este complex. Sigur că fiecare țară trebuie să fie uh, analizată uh, Uh, prin această prismă, mm, rata uh, demografiei, competitivitatea, apoi uh, dacă țara respectivă câștigă sau pierde segmente de piață în Uniunea Europeană sau în afara acesteia. Vedeți, sunt multe elemente pe care le am în vedere. Și așa și este de așteptat, pentru că eu răspund de toate cele 16 Uh, uh, state membre, de cele 350 de milioane de cetățeni. Uh, mulțumesc foarte mult, a fost o sesiune lungă, vă mulțumesc tuturor membrilor comisiei. Am ajuns la final, președinta mulțumește interpreților. și reluăm la 9.30 mâine dimineață. 9.30. Mulțumesc!